jus de fruits. Moi, je veux bien le jus de fruits aussi. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto do il... Bună ziua tuturor. Aș dori să urez tuturor bun venit, tuturor celor care au parte la uh, această audiere publică cu privire la vi viitorul politicii agricole comune. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportorilor care ne vor exprima părerile lor, pozițiile lor și ne vor ajuta pe noi Comisia de Agricultură cu contribuțiile lor. Aș dori să urez bun venit domnului Albert Des, care este raportor pentru raportul din uh, Uh, pentru raportul din proprie inițiativă a uh, Parlamentului. Aș dori să mulțumesc uh, de asemenea pentru prezență domnului Patrick Walsh, președinte a COPA, domnului Paolo Bruni, președinte al COGECA, doamnei Genevieve Savini, purtător de cuvânt al ECVC, doamnei Mela Fruen, director general al CIAA, domnului Pirzio Biroli, președinte al ELO, domnului Michael Dauer, uh, purtător de cuvânt uh, pentru Convenția Agricolă și Rurală, și domnului Ann Span, care reprezintă, um, care reprezintă Sindicatul European pentru Agricultură, Alimentație și Turism. E o plăcere pentru mine să vă urez bun venit în uh, sala de plen a Parlamentului European de la Bruxelles. Această reuniune este foarte importantă pentru că ea pregătește terenul pentru raportul din proprie inițiativă al Parlamentului European cu privire la uh, propunerea Comisiei pentru politica agricolă comună după înspre 2020. Înainte de a da cuvântul domnului Albertes, aș dori să vă spun uh, cum va fi organizată reuniunea noastră. Vom avea trei sesiuni, prima dintre ele cu privire la plățile directe, a treia măsuri de piață, a doua măsuri de piață și a treia dezvoltare rurală. Fiecare dintre ele uh, va începe cu contribuția uh, raportorilor și astfel vom avea un punct de plecare pentru uh, dezbaterile care vor avea loc la sfârșitul acestor părți de dezbatere. La începutul fiecărei sesiuni, înainte de a da cuvântul raportorilor, aș dori să vă spun că voi citi o întrebare, o listă cu întrebări specifice și apoi vom da cuvântul membrilor panelului care vor răspunde. Având în vedere că avem foarte puțin timp la dispoziție, o să uh, vă dau cuvântul pentru un timp foarte scurt și dacă depășiți timpul alocat, vă anunț că microfonul vă va fi întrerupt. Deci vă rog să respectați timpul alocat și aș dori acum să dau cuvântul domnului Albertes, raportor care are zece minute la dispoziție pentru a ne face o introducere a audierii. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne, stimați domni. Și eu aș dori să îi salut pe toți cei prezenți astăzi la audierea cu privire la reformarea politicii agrare comune după 2013. Mă bucur că sunt prezenți și o serie de experți și aștept cu interes ce vor avea să ne spună. Este o decizie, o audiere publică interesantă, a cărui iar ideile care vor fi exprimate se vor regăsi și în raportul meu. Este vorba de PAC după 2013 pe cele trei uh, secțiuni pe care le-am ales și anume plăți directe, măsuri de piață și dezvoltare rurală. Uh, trebuie să-i dezamăgesc pe cei care se așteptau uh, să-mi prezint raportul acum, pentru că comisarul pe agricultură și statele membre <clears throat> au decis uh, că doresc o politică agrară comună bazată pe doi piloni, o politică care să fie eficientă și care să permită <clears throat> producția de alimente și produse agrare sănătoase. De asemenea, <clears throat> trebuie să avem în vedere și o cultivare eficientă și cu protecția mediului uh, înconjurător. Iar obiectivele cele mai importante europene, așa cum sunt ele enumerate în strategia 2020, trebuie să se regăsească în politica agrară comună, precum ar fi <clears throat> schimbări climatice, creștere, dezvoltarea zonelor rurale. PAC poate să aibă o contribuție în acest sens. Ieri am aflat în alte discuții că în sectorul agrar lucrează în Europa mai mulți oameni decât în industria automobilistică. Acum, cu o revizuire a politicii agrare comune, dorim să îmbunătățim și mai mult uh, caracterul durabil al agriculturii noastre. Ne dorim o revizuire care să facă regulile mai simple și mai clare. Și aici aștept cu interes părerile specialiștilor în cadrul audierii de astăzi. Astfel încât să pot ține cont de aceste păreri în raportul meu. Eu cred că dacă facem o revizuire corespunzătoare. Tocmai considerentele de mediu se pot uh, încadra foarte bine în cel de-al doilea pilon al PAC. Avantajul măsurilor de mediu ca făcând parte din pilonul 2 este acela că au o durată de punere în aplicare de 5 ani, nu ca în cazul pilonului 1, unde aceste măsuri se limitează la un an. Și bineînțeles că această orientare spre mediu a viitoarei politici agricole comune uh, își regăsește un loc important și în raportul meu. Apoi, am mai constatat că definiția IMM-urilor în domeniul agricol este foarte diferită în statele membre. De aceea, cred că fiecare dintre statele membre va trebui să folosească o parte din fondurile puse la dispoziție pentru IMM-uri. Care este însă ponderea um, în fiecare stat membru va trebui să revină în competența statelor membre. Am constatat că în anumite state membre avem o întreprindere agricolă mică care uh, cultivă douăzeci de hectare, pe când în alte uh, state membre se începe de la 100 de hectare. În orice caz, cert este că fonduri trebuie utilizate pentru susținerea IMM-urilor în agricultură. Apoi, sper că și vom face pași înainte și în ceea ce privește definirea acestor măsuri active de care vorbește și domnul Cioloș. Plățile directe vor trebui să fie mai echitabile și în momentul de față se iau în considerare mai multe modele, însă un lucru este cert, nu putem păstra în continuare aceste diferențe majore existente în momentul de față, ca de pildă între Letonia și alte state mari. Am fost însă surprins acum cu ocazia Uh, discuțiilor pe care le-am avut, pentru că nu eram conștient de aceste <clears throat> diferențe. Uh, constatând însă că există diferențe la fel de mari uh, în ceea ce privește plățile compensatorii în interiorul anumitor state membre, am aflat că sunt state membre unde unii primesc 5 euro pe hectar și alții <clears throat> 500 sau în alte state membre diferența era între 50 de euro și 550 de euro pe hectar. Ar fi inechitabil să ne dorim să nivelăm uh, diferențele între statele europene, însă să le păstrăm pe cele existente în interiorul anumitor state. Pentru a controcara fluctuațiile de prețuri, în opinia mea, măsurile care vizează piața ar trebui păstrate pentru a constitui un fel de plasă de siguranță în situații de criză. Important este și mi s-a comunicat și de mulți colegi din domeniul agriculturii ca în domeniul uh, agriculturii să venim cu o reducere a birocrației, nu cu un plus de birocrație. nici nu mai prea îndrăznesc să vorbesc de birocrație atunci când uh, mă adresez unui public din afară. Pentru că de 20 de ani sunt deputat, de fiecare dată spunem că vrem să reducem birocrația și de fiecare dată nu facem decât să o sporim. Și acest lucru nu trebuie să se întâmple și în acest caz. <clears throat> Acum 20 de ani, când am devenit deputat, uh, soțul meu, uh, îmi cer scuze, fiul meu a preluat uh, ferma agricolă, însă mi-a spus uh, cererile va trebui să le faci singur. Asta numai pentru a vedea cu ce birocrație avem de-a face. Așadar, trebuie să vizăm o debirocratizare a PAC și o simplificare a regulilor în ceea ce privește ecocondiționalitatea. Din 2014 va, <clears throat> vom avea o platformă diferită de finanțare, astfel încât să asigurăm pentru fermieri o cultivare uh, eficientă și multilaterală. În ultimele săptămâni s-au luat deja câteva câteva decizii, au avut loc voturi în ceea ce privește accesul pe piața europeană și mă bucură faptul că la Strasburg s-a decis cu o majoritate de două treimi ca acele standarde pe care le cerem fermierilor europeni în ceea ce privește protecția animalelor, protecția consumatorilor, protecția mediului, să le cerem și în cazul importurilor către Europa. Mai sunt câteva întrebări pe care aș dori să le formulez și anume unde considerați că ar trebui încadrată componenta de mediu în primul sau al doilea pilon, care ar trebui să fie ponderea de ecologizare Considerați că această componentă de ecologizare ar trebui legată de plățile directe? Cum ar trebui să ținem cont de diferențele dintre statele membre atunci când vorbim de astfel de politici de mediu și considerați că am avea nevoie de programe pe termen scurt sau programe multianuale. Cu acestea am încheiat. Mulțumesc, Albert, spune președintele. Deschidem acum uh, dezbaterea noastră cu prima sesiune în ceea ce privește plățile directe. Voi <clears throat> da citire acelei liste de uh, 5 întrebări, după care voi da <clears throat> cuvântul uh, membrilor din panel. Prima întrebare. Cum ar putea fi plățile directe distribuite mai echitabil între statele membre și fermieri. Cum poate fi îmbunătățită performanța de mediu a CAP, a PAC? Și dacă o componentă de ecologizare este introdusă, care ar trebui să fie principalele elemente? În al treilea rând, Credeți că ar trebui ca plățile directe să fie plafonate și dacă acest lucru este agreat în principiu, care să fie criteriile pentru astfel de limitare? 4. Ar trebui să existe o schemă de susținere specifică pentru fermierii mici și cum ar trebui alcătuită. Și, în fine, ultima întrebare. Atunci când vorbim de fermieri activi, activi care ar urma să obțin, uh, beneficieze de aceste uh, plăți directe, cum ar trebui să facem o definiție corespunzătoare a acestui concept. Dau acum uh, cuvântul uh, membrilor din panel, rugându-i să se limiteze la 8 minute. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere. Este foarte important, după cum știți, uh, pentru viitorul politicii agricole comune această audiere, dar este de asemenea la fel de importantă și pentru fermierii și consumatorii din întreaga Europa, pentru că, după cum știți, consumatorii din Europa au fost principalii beneficiari ai PAC de-a lungul anilor lor, pentru că fără politica agricolă comună nu am fi avut această mâncare de, cantitate și, de, de calitate și cantitatea de mâncare uh, produsă în Europa. Pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, sprijinim evident această idee a unei uh, tratări egale și echitabile a fermierilor și acest lucru se poate face doar prin instituirea unor criterii obiective care trebuie să țină cont de uh, condițiile foarte variabile în statele membre, la care domnul Albert uh, Des, deputatul european, se referea înainte. Însă, de asemenea, e foarte important să evităm un sistem greoi de plăți și sunt de acord cu total cu ce spunea el, respectiv faptul că simplificarea trebuie să facă parte din orice nou eventual sistem și nu ar trebui să fie să se manifeste doar la nivel administrativ, ci și procedurile pentru fermieri ar trebui să fie simplificate. În ce privește performanța ecologică a PAC, cum ar putea fi îmbunătățită, ă, politica agricolă comună a devenit tot mai ecologică, tot mai verde la primele reforme din anii 90 a fost introdus un element ecologic, uh, o dimensiune ecologică puternică și cred că nu e cazul să vă reamintesc că, uh, că am avut măsuri pentru a, pro, pentru a proteja uh, pânza freatică, de asemenea directiva cu privire la conținutul de nitrați, directiva habitat, păsări, Uh, sălbatice și așa mai departe. Și toate acestea au fost introduce, introduse prin măsura de ecocondiționalitate pe care fermierii trebuie să o respecte. De asemenea, uh, uh, deci în conformitate cu această uh, Uh, măsură de ecocondiționalitate, fermierii trebuie să se asigure că structura solului este uh, respectată, se evită uh, eroziunea solului, de asemenea se protejează apele, trăsăturile de peisaj și habitatele care sunt prezente în toate statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, uh, pesticidele folosite în agricultura europeană uh, ne-am dorit să fie înjumătățite. Într-adevăr, se folosesc uh, pesticide și au fost importate produse în comunitate și salut măsura potrivit care ar trebui să folosim aceleași norme pentru pesticide, la fel ca și pentru celelalte substanțe chimice. Apoi toate măsurile privind trasabilitatea și regulile și regulamentele cu privire la bunăstarea animalelor. În uh, propunerea sa, uh, Comisia a crezut că introduce un nou concept, înverzirea PAC. Nu e chiar un concept nou, pentru că în trecut, uh, e adevărat, nu am avut schimbările climatice, mâncarea era peste tot abundentă. Scopul nostru este să ne menținem capacitatea de producție în Europeană realitatea e că nu ne mai putem baza pe prețuri stabile sau pe cantități Uh, mari de mâncare. Securitatea alimentară nu mai poate fi uh, luată ca atare. Uniunea Europeană uh, a luat-o înaintea altor state și și-a înverzit agricultura, impunând presiune foarte mare asupra fermierilor, ceea ce a dus la o concurență deloială la nivel internațional. DigiTrade cooperează cu Mercosurul, cu ECOVAS și cu alți parteneri. Brazilul și Argentina reprezintă cei mai mari exportatori de produse agricole în Uniunea Europeană și dacă mai acordăm concesii comerciale acestor uh, state, vom uh, periclita situația unor sectoare cheie din agricultura noastră. Sigur că liderii noștri nu cred că își doresc să depindem de uh, importurile de alimente, la fel cum depindem în unele domenii de importurile de energie. Sigur că noi salutăm această ecologizare a politicii agricole comune cu o condiție principală, respectiv ca aceste măsuri să nu submineze și mai mult poziția noastră competitivă și să nu reducă capacitatea de producție a agriculturii în întreaga Uniune Europeană. Dacă putem uh, obține această înverzire, ecologizare prin inovare, e foarte bine și uh, mai mult decât uh, atâta cred că ar, ar dori să, aș dori să evităm să fie o povară suplimentară pe umerii agricultorilor dacă plăile directe ar trebui să fie plafonate sau nu, nu considerăm că plățile directe ar trebui să fie plafonate, pentru că ele aduc foarte multe beneficii uh, publicului. Nu ne-am fi putut uh, menține agricultura în Europa, această structură agricolă de tip uh, familial, cu respectarea celor mai norme, celor mai rigide norme din lume în ce privește securitatea alimentară, protecția animalelor, nu am fi putut furniza locuri de muncă la 28 de milioane de locuri locuri de muncă prin fermele din Europeană. Ce, oferta de pe piață nu ar fi, uh, uh, nu ar fi uh, întrunită dacă am depinde exclusiv de importuri. Deci, E foarte important ca fermierii să contribuie să în continuare să aducă beneficii fermierilor și noi uh, considerăm că toți fermierii ar trebui să beneficieze de pe urma acestor plăți directe. Problema disparității de venituri nu ar, uh, are nimic de a face cu politica agricolă comună. Ea ar fi trebuit să fie tratată la nivelul politicilor uh, fiscale de către fiecare stat membru în pace. Politica agricolă comună până la urmă nu este o politică socială dacă ar trebui să existe o schemă de sprijin pentru uh, exploatațiile mici și cum ar trebui să arate ea. Nu știm la ce se referă Comisia când vorbește de exploatații mici. Uh, Uh, sau la ce se referea domnul raportor. Majoritatea fermierilor din Uniunea Europeană practică agricultura în uh, ferme mici față de alte exploatații din lume. Uh, în general, 80% fermele sunt de 10 hectare, 70% mai mici de 5 hectare și ne dorim ca fermierii aceștia să aibă un viitor în uh, domeniul lor de activitate, dar am uh, dorit să se facă și uh, îmbunătățiri structurale și deci aceste ferme să devină mai viabile și ar trebui să fie o parte foarte importantă a politicii agricole comune. În ce privește comunicarea fermierii activi, e o sugestie interesantă, o salutăm, e propunerea domnului comisar ca plățile să fie uh, axate pe uh, fermierii activi, dar uh, definițiile pentru acest concept variază în Uniunea Europeană și aș dori să vă spun că uh, cooperăm la COPA, și am ajuns la concluzia că ar trebui să ținem cont de unul dintre criteriile foarte importante, importanța venitului uh, total uh, a persoanelor care uh, beneficiază de pe urma acestor măsuri. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia pe care mi-ați acordat-o. Mă opresc aici și aștept cu nerăbdare și alte întrebări. Mulțumesc, mulțumim președintelui Copa. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Savini purtătorul de cuvânt al Via Campesina. Bună ziua! <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte! Întrebările acestea extrem de relevante ne-au permis să aprofundăm tocmai propunerile comisiei, însă mi se pare că aceste întrebări poate nu sunt puse în ordinea corectă, având în vedere importanța care este uh, acordată stabilității prețurilor și a piețelor și a prețurilor și ar fi bine să insistăm asupra acestor aspecte. E vorba de o propunere pe care noi am făcut-o împreună cu alte organizații care au propus un al patrulea scenariu care să acorde un loc aparte unei adevărate reglementări a piețelor, astfel încât întâi să uh, vorbim despre uh, prețuri și abia apoi despre ajutoare și subvenții. Este o propunere care se discută în acest moment. Uh, în ceea ce privește plățile directe, și aici cred că o să inversez puțin ordinea. Uh, este clar că avem cinci întrebări uh, la care trebuie să răspundem. Le vom lua pe toate la rând. În primul rând, suntem de acord cu obiectivul Comisiei care dorește o producție alimentară corespunzătoare pe tot cuprinsul Uniunii Europene, fără să aducă atingere mediului uh, și nici uh, amenajării teritoriului. Producția alimentară este extrem de importantă, chiar una gravă astăzi, în contextul crizei economice, care îi termină pe mulți fermieri să își părăsească exploatațiile. Știm foarte bine că foarte multe milioane dintre acestea, aproape jumătate, dispar e vorba de ferme, și deci se pune problema activității și activelor din agricultură, a supraviețuirii înseși, a fermierilor. Deci ne punem întrebarea cum vom avea agricultură în anii următori în Europa. Iată de ce se pune întrebarea definiției unui activ agricol. Ce ar însemna acest lucru? E vorba, deci, de o exploatație care duce la producția de alimente și deci contribuie la securitatea alimentară în Europa în acest cadru uh, multi, activitatea mai multe domenii, dar și uh, lucrul cu normă uh, parțială pot să fie valorificate. Important este ca să vedem ce activități au fermierii și să evaluăm pe această bază sumele pe care îi vor primi în cadrul plăților directe. Deci, dacă uh, avem această definiție, atunci rezolvăm problema cu, firmele, cu fermele mici. Nu trebuie să mai dăm alte definiții, pentru că chiar și în cazul unei semisubsistențe uh, puteți să intrați la categoria de uh, fermieri activi și deci puteți să justificați plățile directe prin producție alimentară. Dar dacă se acordă mai multă importanță statutului de prim agricultor, atunci, uh, sau dacă se ia acest lucru în calcul, atunci putem să avem un statut mai bun pentru micile ferme. În orice caz, mi se pare esențial ca micile structuri și entități să fie luate în calcul, uh, având în vedere contribuția lor actuală la securitatea uh, alimentară și nu neapărat în vederea unei ipotetice evoluții deci, din viitor. Noi suntem foarte convinși că Uh, plafonarea este necesară. Numai acest lucru ar permite o uh, repartizare mai echilibrată a sprijinului financiar în tot teritoriul și pentru toată lumea. Uh, să știți că s-a vorbit despre 100 de mii de euro pe fermă, având în vedere numărul de fermieri activi, deci modulând astfel lucrurile. Cifra aceasta, vă dau așa, nu este bătută în cuie. În orice caz, e nevoie de a transmite un mesaj puternic în ceea ce privește voința Europei de a avea o populație agricolă uh, substanțială și dorința de a-și menține teritoriile agricole în viață în ceea ce privește reechilibrarea între țări. Acest lucru este foarte important și tocmai ajutoarele primite și subvențiile pentru activi, fermierii activi pot să intervină și aici, însă această modulare nu trebuie să penalizeze țările cele mai sărace și care au venituri mai reduse. Din potrivă, acest lucru trebuie să îi încurajeze să primească venituri mai bune, inclusiv venituri agricole. E bine, noi suntem uh, favorabili modulării uh, sprijinului financiar și în funcție de impactul asupra mediului. Mi se pare foarte important ca încă din cadrul primului pilon deci încă de la început să se preconizeze acest lucru pentru a încuraja pe uh, fermieri să lucreze în acest sens, să li se dea niște prime și niște stimulente în favoarea protecției mediului, deci sisteme care luptă uh, efectiv împotriva uh, efectului de seră și pentru biodiversitate și așa mai departe. În orice caz, uh, ni se pare că un sprijin pentru agricultura bio este absolut esențial să îmbunătățim de asemenea tehnologiile în acest sens pe exploatațiile, exploatările agricole care protejează mediul, favorizând uh, și cultura proteaginoaselor în Europa, uh, de asemenea scăderea uh, îngrășămintelor pe bază de azot, o rotație mai bună și așa mai departe a culturilor. Iată o imagine de ansamblu uh, am ținut cont de întrebări și am încercat să răspundem la toate cele cinci întrebări, deci, care ne-au fost puse. Vă mulțumesc! Grazie, mulțumesc foarte mult, doamna Savini. Acum îl dau cuvântul domnului Pirțio Biroli. Aveți 8 minute. Mulțumesc. La prima întrebare, plățile directe. ELO este de acord cu plățile directe ca instrument de planificare teritorială și ținând cont de structura regiunilor și de hectarele uh, agricole. Însă trebuie să fim conștienți că în funcție de criteriile abordate, plățile directe s-ar putea să fie greu de accesat. Este o chestiune politică până la urmă. S-a constatat că unele zone sunt prea bine plătite și la altele mult prea prost față de mediile scontate la nivel regional. Deci, în momentul în care mergem la plățile pe suprafață și toate acestea vizează toată suprafața agricolă, în acel moment va trebui să eliminăm plățile separate, specifice, care complică lucrurile și duc la birocrație. Important pentru plățile directe este, importanța lor este faptul că asigură stabilitatea fermierilor și îi protejează de volatilitatea piețelor, a, a, aspectului meteorologic și așa mai departe, precum și de tot ce înseamnă piața materiilor prime și uh, de fluctuațiile monedei de schimb. Și această înverzire a agriculturii este foarte importantă și plățile pot să contribuie aici. Există măsuri posibile în, ambele, în ambii piloni, însă nu putem să avem acele bunuri publice de care se vorbește dacă nu extindem uh, aria de aplicare uh, la cei doi piloni. Nu suntem împotriva ideii Comisiei de a introduce acea înverzire obligatorie la pilonul 1, având în vedere uh, ecocondiționalitatea care a fost introdusă în 2000. Însă trebuie să vedem ce se întâmplă și cu schemele multianuale și contractele multianuale, pentru că dacă ne cantonăm numai la pilonul 1, s-ar putea ca acest lucru să ducă la niște confuzii legate de ce se poate solicita la pilonul 2. Deci trebuie să fim foarte vigilenți, să ne asigurăm că statele membre care fac eforturi și fermierii care au uh, făcut mai mult decât chiar se cerea pentru a furniza bunuri publice să fie primii care să, uh, um, să fie um, stimulați. În ceea ce privește um, plafonarea plăților. Noi nu suntem de acord din mai multe motive, de principiu și pragmatice. Practic, pentru cei care uh, fac eforturi în vederea uh, furnizării de bunuri publice, publice nu îi se pare normal să fie plafonate aceste uh, plăți și uh, e vorba până la urmă și de competitivitate. În Statele Unite se arată că o astfel de politică ar duce la o luptă inegală între fermieri și uh, autoritățile publice care se întreg să vadă cine va ieși învingător din această luptă care să demonstreze că nu trebuie să-i se plafoneze plățile. Și este foarte greu. Noi înțelegem că costurile administrative trebuie să fie menținute uh, foarte scăzute din motive lesne de înțeles, Uh, așa că metoda simplificată, unică, pentru anumiți fermieri sub un anumit nivel este logică. Însă, nu trebuie să aplicăm aceeași metodă pentru cei care au suprafețe mari și producție mare uh, în anumite condiții. Deci, este clar că o anumită condiționalitate trebuie să fie aplicată. În ceea ce privește act fermierii activi și dacă numai aceștia ar trebui să primească plăți directe. Este clar că cei care sunt inactivi și nu sunt de fapt fermieri uh, nu trebuie să primească nimic. Suntem de acord cu acest lucru. Însă problema este cu definiția activității agricole de astăzi și uh, în uh, actul legislativ de profil. E vorba de fermieri care de ani de zile pot, au dreptul să primească anumiți bani. Uh, mă refer aici, să zicem, la cei care cresc vite și care uh, au exploatații de dimensiuni mici practic, uh, dar care nu funcționează. Asta este practic un abuz al sistemului. Se poate spune că se poate face o plată pe suprafață, însă dacă eu sunt proprietar agricol și dacă degeaba am eu suprafață agricolă și nu fac nimic pe ea, adică nu produc nimic în sensul agriculturii, este greu să cer bani în contextul definiției actuale. Dar dacă Uh, fac, dacă furnizez bunuri publice, dacă fac agricultură, atunci pot să solicit aceste uh, uh, plăți directe. Sunt unii care pe terenul agricole au construit terenuri de golf și tot felul de alte lucruri. Este clar că um, ne trebuie niște condiții mai stricte, cum se întâmplă în unele state membre, condiții legate de ce înseamnă într-adevăr un teren agricol și cum poate să fie justificată activitatea de pe acesta. Deci noi am fi în favoarea a unei uh, definiții, dar nu o nouă definiție, practic, a acestui uh, uh, fermier activ. Noi ne dorim ca sistemul actual să fie înverzit și să fie luate în considerare situațiile actuale. Și dacă este să fie plafonare a plăților, trebuie să ne asigurăm că fermierii care furnizează produse agricole sau bunuri publice și de mediu uh, trebuie să beneficieze de un anumit uh, tratament. Nu trebuie să fie neapărat și ecologiști și agricultori. Um, una dintre aceste activități ar fi suficientă. Dar ceea ce privește acel fermier activ, noi cerem tuturora să demonstreze ce statut are și trebuie decis de la caz la caz care este situația. Dar dacă ar fi să se facă acest lucru uh, în modul în care se preconizează acum, asta ar fi pur și simplu un coșmar birocratic. Și vă rog frumos să nu o luați pe acest drum. Mulțumesc. Dau acum uh, cuvântul pentru 8 minute domnului Dover. Mulțumesc. Uh, Vorbesc în numele ARC, Convenția Agricolă și Rurală 2020, <clears throat> care este un uh, ONG supraregional și reprezintă un spectru al societății civile. <clears throat> Susține agricultura ecologică, bunăstarea comunităților uh, rurale și reprezintă până la urmă sute de oameni care au exprimat o viziune comună pentru PAC enumerată în comunicarea noastră transmisă tuturor deputaților în franceză, germană și engleză și va fi disponibilă pe pagina de web a ARC în toate limbile oficiale. Noi, uh, pe noi ne preocupă bunăstarea planetei și a oamenilor. Noi considerăm că politicile trebuie să se schimbe în mod radical, ținând cont de marile provocări actuale, cum ar fi schimbările climatice, dar și angajamentul UE de a reduce emisiile de carbon. De asemenea, angajamentul vis-a-vis -vis de pierderea de biodiversitate. În ceea ce privește securitatea alimentară și energetică, pe termen lung, într-o lume competitivă și suprapopulată, în condițiile unei sărăcii uh, distribuite la scară mare în, uh, la nivel mondial. De aceea noi considerăm că trebuie să aibă loc o revizuire a politicilor în domeniul agricol și solicităm așadar o schimbare de gândire, de paradigmă în domeniul agriculturii și în ceea ce privește susținerea zonelor rurale. Am participat, domnule președinte, la consultațiile publice lansate de de comisarul Cioloș anul trecut. Și aceste consultări au arătat că publicul este din ce în ce mai îngrijorat. Cetățenii europeni consideră că ar trebui să existe o politică agricolă comună, dar aceasta trebuie să se concentreze asupra aspectelor care îi preocupă pe oameni. Alimente sigure și sănătoase, protecția mediului, bunăstarea fermierilor, în special a micilor fermieri și uh, consolidarea economiilor locale. ARC încearcă să formuleze aceste preocupări publice în politici coerente și încercăm să oferim o nouă legitimitate pentru PAC și bugetul alocat uh, politice agricole comune. Noi considerăm că perioada 2014-2020 ar trebui să reprezinte un fel de tranziție, o schimbare progresivă de la agricultura industrializată, agricultura în masă, către o agricultură ecologică mai modernă. Și această agricultură durabilă ar trebui să se bazeze pe biodiversitatea uh, ecologică. Și așa cum spunea și domnul Tes, ar trebui să se utilizeze mult mai puține resurse ne- neregenerabile. Ar trebui ca bunăstarea animalelor să fie în centrul atenției, ar trebui să se bazeze pe inovație ecologică. Și ar trebui de asemenea să se obțină rezultate sociale și ecologice, bineînțeles în funcție de specificul zonelor rurale. Ce înseamnă însă toate acestea vis-a-vis -vis de întrebările formulate de dumneavoastră? Pe scurt, noi considerăm că sprijinul financiar către fermieri pe viitor ar trebui să uh, se lege de uh, să fie <clears throat> legată de rezultatele Uh, fermierilor, ceea ce nu poate fi un, uh, un instrument reglementat doar de piață. În al doilea rând, uh, PAC ar trebui să-i susțină pe fermier să obțină niște venituri corecte pentru ceea ce produc. De aceea ar trebui ca sprijinul financiar să fie astfel direcționat către plăți care să vizeze practici durabile Uh, modele ecologice, pionerat ecologic, susținerea firme, uh, fermelor mici și o diversificare a economiilor agricole. Astfel, pentru plățile directe prevedem o continuare a acestora condiționate de standarde clare de sustenabilitate în agricultură, și să nu se facă trimitere la uh, producțiile uh, pe hectar istorice și ar trebui oarecum acest uh, sprijin financiar în statele membre să se uh, raporteze la paritatea veniturilor dintr-un anumit stat membru. Apoi, în ceea ce privește suprafețele ar trebui să existe o plată uh, la hectar, care însă să se fie diminuată uh, odată cu creșterea numărului de hectare. De asemenea, ar trebui să existe un fel de primă pentru numărul de persoane angajate. Astfel, uh, micile ferme ar beneficia de un avantaj, dar ar trebui să existe și prevederi și o definiție clară în fiecare stat membru pentru ceea ce se înțelege printr-o fermă mică. Iar apoi, măsurile din cadrul <clears throat> pilonului 2 ar trebui de asemenea să sprijine fermierii mai mici prin susținerea acelora din zonele defavorizate pentru IMM-uri atunci când este vorba de uh, preluarea de ferme, modernizarea acestora, sisteme uh, alimentare locale, uh, comercializarea unor produse tradiționale și locale. În ceea ce privește chestiunea fermierilor activi, noi considerăm că toți fermierii, agricultorii, fie că lucrează cu normă întreagă sau doar jumătate de normă, frânturi de normă, ar trebui să fie eligibil pentru astfel de plăți, pentru că toți <clears throat> uh, cultivă un uh, teren și prin aceasta ar trebui să devină eligibil. Acolo unde agricultorii sunt uh, arendași și aceste plăți ar trebui să fie direcționate către uh, aceștia, nu către proprietarii terenurilor. Iar în final, în ceea ce privește componenta de ecologizare, noi considerăm că performanța, președintele intervine, pentru că a expirat timpul. Mulțumesc, domnule Doward, dar trebuie să respectăm timpul alocat pentru că altfel nu ne încadrăm în timpul uh, alocat întâlnirii noastre. Dau acum cuvântul domnului Span din partea EFAT și profit de ocazie pentru a saluta și sindicatul lucrătorilor din Italia pe care văd în sală. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că sunt prezente nu doar sindicatele italiene, ci și uh, reprezentanții sindicatelor din multe state europene, de la nord la sud și de la vest la est, ceea ce arată și ponderea activității noastre în economia generală. Suntem mulți care suntem vizați de viitoarea politică agricolă comună, de aceea așteptăm cu mare interes raportul domnului Des, care ne va oferi o primă orientare în ceea ce privește opinia Parlamentului vis-a-vis -vis de documentele, propunerile existente în acest domeniu. Politica agricolă comună nu este importantă doar pentru agricultori, ci și pentru întreaga societate. Și tocmai în statele uh, noi, membre, <clears throat> are o importanță și mai crucială și trebuie să, să vedem cum o vom contura. <clears throat> Pentru că aici, în noile state membre, agricultura are un rol și mai important. Și aici trebuie să găsim o formulă echitabilă. Pentru că modul în care mă regăsesc eu ca cetățean european are de-a face și cu modul în care uh, noi structurăm această susținere. Pentru că trebuie totuși să constatăm că în aceste noi uh, state membre a avut uh, loc o reducere, să spunem așa, euforiei pentru ideea europeană, pentru că au constatat că nu au fost transferate uh, regulile existente în Europa în aceeași măsură și pentru agricultura de acolo. De aceea trebuie să venim cu reglementări foarte clare și în ceea ce privește transferul instrumentelor uh, PAC și pentru viitoare state care vor adera. Trebuie să existe o împărțire echitabilă și trebuie să se elaboreze un sistem de transfer echitabil și transparent, pentru ca toți să știe ce loc le revine în această casă europeană. Și este o chestiune care nu trebuie rezolvată doar de cei care activează în agricultură, ci de către toți. Acest aspect mi se pare deosebit de important pentru că a fost amintit uh, deja și de către unii dintre antevorbitorii mei. Și trebuie să spun foarte clar, am, av- am nimicit sute de mii de locuri de muncă în agricultură în aceste noi state. În Ungaria, de pildă, a existat o producție de salamuri uh, foarte renumită, o cunoaștem cu toții, însă aceasta s-a redus uh, treptat datorită lipsei de acces la uh, capital și de, datorită uh, reducerii pontirii agriculturii. Astfel, S-au uh, redus locuri de muncă și în ceea ce privește cultivarea tutunului, a bumbacului și așa mai departe. Și de aceea cred Cred că nu se va putea accepta nici pe viitor ca 20% dintre întreprinderi să beneficieze de 80% din uh, ajutoare. Apoi, în ceea ce privește ecologizarea, aceste aspecte le sprijinim, însă ce ne vizează pe noi, aspectele sociale, au fost uh, mai uh, puțin detaliate și de aceea doresc să subliniez că educația reprezintă o premisă pentru depășirea acestor uh, provocări și în domeniul agricol. Adaptarea nu este posibilă decât prin educație și de aceea noi considerăm că în noua PAC și lucrătorii în domeniul agricol ar trebui să fie sprijiniți pentru un fel de cursuri de instruire care să fie susținute din uh, PAC. O întrebare care nu i-a prea plăcut raportorului uh, a fost uh, aceea de a prelua condițiile de protecția muncii existente în Europa și în domeniul agriculturii, pentru că uh, agricultura este până la urmă un domeniu destul de periculos. Și mi s-a spus că da, agricultura însă este foarte birocratizată pentru că 50% dintre venituri vin prin uh, transferuri și o mare parte din timpul de lucru se pierde cu uh, efectuarea de uh, cereri pentru a beneficia de astfel de susținere. Și bineînțeles că dacă ne veți întreba aici cum anume se pot simplifica lucrurilor, vom, ne vom bucura să vă stăm la dispoziție. Cum anume ar trebui redus uh, riscul în această Uh, profesie. Pentru că, până la urmă, nu e vorba doar de protecția uh, vacilor, de bunăstarea acestora, ci și de bunăstarea uh, oamenilor care lucrează. Păi e vorba, până la urmă, de 15% dintre populați, din populația europeană. Pentru că e vorba și de familiile acestora. Ne bucură faptul că se discută și despre adaptarea la schimbările climatice pentru că am asistat deja la uh, deșertificări în uh, Spania și în România și ne temem că acest lucru va continua. Uh, de asemenea, protecția apelor și a solului are un rol central. Trebuie să ne întrebăm dacă este suficient. Eu cred că PAC ar trebui să ne ajute ca pe viitor să putem uh, proteja mai bine solul, apele, dar și biodiversitatea decât am făcut-o până acum. Suntem și împotriva introducerii unei uh, plafonări sau a unor suprafețe minime, dar dacă se va face acest lucru, trebuie să se bazeze pe numărul uh, de angajați pentru care se plătesc uh, contribuții sociale și aici, de asemenea, ar și propunerea mea în acest sens ar fi ca pentru primul angajat într-o fermă agricolă, adică uh, întreprinzătorul însuși, uh, acesta să poată să obțină un venit care să fie cel puțin de 50% din venitul mediu la nivel uh, național, dar vă voi trimite o propunere detaliată, domnule președinte, în acest sens. Fermierii sunt și persoane care au o formare în domeniul agricol și bineînțeles că pe lor trebuie să li se adreseze aceste principale beneficii din cadrul uh, PAC, însă nu trebuie să-i uh, uităm nici pe cei care lucrează pentru aceștia. Mulțumesc, domnule Span. Are acum cuvântul ultimul orator din uh, această sesiune. Este vorba de doamna Freuen. Vă rog, aveți cuvântul 8 minute. Um, mulțumesc, mulțumesc pentru această invitație. Uh, aș începe cu o afirmație, respectiv că agricultura este foarte importantă pentru industria mea, industria agroalimentară. Folosim 70% din uh, produsele noastre de bază, materiile prime, uh, cultivate în Uniunea Europeană. Deci pentru noi tot ce se întâmplă în uh, domeniul PAC este foarte important. Uh, agricultura furnizează materii prime lanțului uh, alimentar și este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Industria agroalimentară din Uniunea Europeană este cea mai importantă din Uniunea Europeană. Rata angajării este foarte mare, beneficiile sunt foarte importante. Această agricultură, această industrie oferă locuri de muncă la mai bine de 17 milioane de angajați în cele 27 de state membre. Viabilitatea pe termen lung a agriculturii europene și a industriei agroalimentare merg mână în mână și de aceea cred că abordarea pe care ne-o dorim în industria alimentară e o abordare în lanț uh, să nu analizăm doar agricultura, ci să analizăm întregul lanț de la câmp, bineînțeles, până în farfuria consumatorului. Constatăm cu plăcere faptul că Comisia a subliniat securitatea alimentară ca fiind o provocare foarte importantă și, deci, uh, uh, unul dintre obiectivele PAC este uh, această securitate alimentară. Suntem de acord. Pentru industria noastră, securitatea alimentară este foarte importantă, dar ea merge mână în mână și cu durabilitatea, bineînțeles, cu prevederea volatilității extreme a prețurilor, că e vorba de prețuri foarte ridicate sau foarte scăzute, cu uh, sporirea competitivității industriei și cu uh, stimularea inovării și a cercetării. Pentru că securitatea alimentară nu poate fi tratată separat, ea trebuie să fie văzută într-un context mai larg cu alte chestiuni, volatilitatea prețurilor, competitivitate, cercetare, inovare și durabilitate. Și dacă reușim acest lucru, va fi în beneficiul întregului lanț alimentar și Considerăm că această abordare în lanț ar trebui să fie preferată și nu să ne axăm doar pe agricultură. Considerăm că pacul ar trebui să se bazeze pe anumite principii de bază. Noi nu intrăm prea mult în detaliu dezbaterile în legătură cu ce e o, un fermier, fermier activ, un fermier neactiv. Lăsăm asta pe seama colegilor de la COPEA și COGECA. După cum știți, Uh, CAAA uh, reunește federațiile naționale uh, agroalimentare din statele membre, mai multe sectoare din Europeană, al cărnii, al produselor lactate și așa mai departe. Deci nu e foarte ușor să avem aceste dezbateri foarte detaliate pentru că reprezentăm pe toată lumea, state noi membre din nord, din sud și deci ne luptăm uh, adesea pentru a ajunge la o poziție comună pe aceste chestiuni foarte amănunțite. Însă ce vă pot spune este și suntem de acord acord cu acest principiu că politica agricolă comună ar trebui să garanteze o concurență echitabilă în întreaga Uniune Europeană și deci ar trebui să fie armonizată la nivel european, ar trebui să stimuleze producția în Uniunea Europeană pentru a face față provocărilor uh, eficienței economice și a securității alimentare. Ar trebui să avem instrumente pentru a aborda volatilitatea extremă a prețurilor care ar putea avea un efect uh, negativ în lipsa lor. De asemenea, considerăm că ar trebui să facem legătura cu o orientare spre piață. Ar trebui să dăm frâul liber pieței, care ar trebui să fie făgașul pe care ar trebui să se angajeze pe viitor uh, pacul. În fine, considerăm că promovarea și sprijinirea tehnicilor ecologice și a practicilor care să economisească resursele ne-ar ajuta să ne adaptăm uh, la schimbările climatice și, și să atenuăm uh, efectele acestora. Sunt de acord cu raportorul, respectiv că bugetul agricol ar trebui să uh, furnizeze mijloacele pentru PAC pentru ca aceste obiective să fie atinse. În legătură cu cele două întrebări sau mai cele cinci întrebări din această primă, primă parte legată de plăți directe, ambii piloni din PAC sunt foarte importanți și ar trebui să asigure durabilitatea agriculturii europene și durabilitatea producției agricole include viabilitatea economică, responsabilitatea socială și o gestiune de mediu durabilă. Uh, măsurile care vizează plățile directe ar trebui să asigure o uh, predictibilitate pentru fermieri și ar trebui să mai încurajeze și o viziune pe termen lung și un comportament Uh, de producție pe termen lung și ar trebui să creeze un mediu de afaceri cât mai ademenitor. Și, într-adevăr, unii vorbitori au menționat acest lucru. Politicile pentru următorii zece ani ar trebui să îi atragă pe tinerii fermieri și să inverseze tendința, pentru că mai bine de jumătate din uh, exploatațiile sau uh, fermierii din Uniunea Europeană sunt peste 55 de ani, deci ar trebui să aducem un suflu proaspăt în rândul populației agricole. Plățile directe reprezintă o adevărată provocare. Am avut o dezbatere foarte interesantă, foarte aprinsă la um, organizația noastră și considerăm că avem nevoie de o, uh, de un, o furnizare durabilă care să se facă în mod durabil o, a, practicile agricole care să economisească resursele, dar și să protejeze mediul, ar trebui să fie în miezul politicii agricole comune. Nu putem avea pe termen lung o producție agricolă fără să nu punem accentul pe practici sustenabile, durabile și aici vizăm mai ales calitatea și cantitatea apei, solul, schimbările climatice și biodiversitatea. Și pentru a aborda toate aceste chestiuni, din aceeași perspectivă a lanțului alimentar. Am uh, strâns rândurile cu alți uh, actori din uh, lanțul de producție și am creat masa rotundă pentru producția și consumul durabil. Și ne apropiem de atingerea obiectivelor, constatăm acest lucru cu plăcere. Mă opresc aici și sper că am răspuns cel puțin la o parte din întrebări. Mulțumesc! Bine, grazie a tutti! Eh, mulțumim, mulțumim tuturor. Am respectat timpul și acum eh, lansăm dezbaterea, în primul rând cu membrii de la Comisia Agri, 11 colegi Uh, din partea diverselor grupuri politice s-au înscris la cuvânt. Vă rog să vă respectați timpul de cuvânt de maxim două minute pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea să ia cuvântul, dar și ca invitații noștri să vă poată răspunde la întrebările dumneavoastră. Aș dori să vă rog cui adresați întrebarea în mod specific, bineînțeles dacă o adresați cuiva. Are cuvântul domnul Peter, iar două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebările mele se adresează tuturor vorbitorilor. E vorba încă o dată de plățile directe și pentru că după ultima reformă agrară, baza acestora este ecocondiționalitatea. Vă întreb dacă acest lucru e bine să rămână așa sau avem nevoie și de alte justificări? În al doilea rând, v-aș întreba dacă valoarea actuală a plăților directe este justificată sau ar trebui modificată. Apoi, ce rol are referința, așa numită referință istorică atunci când vorbim de plățile directe? A patra întrebare pentru că niciunul dintre dumneavoastră nu a prea răspuns. Ce diferențe ar fi echitabile și justificabile în cazul plăților directe între statele membre și încă o întrebare în acest sens. Ce diferențe considerați că ar putea fi justificate uh, în cazul plăților directe în interiorul unui stat membru? Următoarea întrebare se referă la plafonare și o adresez celor care au susținut uh, o astfel de plafonare. Vă întreb dacă aveți o justificare logică sau științifică în ceea ce privește plafonul uh, just. S-a vorbit de o cifră de 100 de mii, vă întreb de ce nu 50 sau... Există așadar o justificare logică sau doriți să, să, să, să fie legată această plafonare și de alte criterii obiective? Și o ultimă întrebare, considerați că ar trebui să se modifice ponderea între pilonii din cadrul PAC? Mulțumesc că Bitter are acum cuvântul lui Santos. Muito obrigado, presidente. Eu queria começar por agradecer as... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, antevorbitorilor, să mulțumesc uh, uh, invitații pentru tot ce ne-au spus, dar aș dori să vă spun că sunt dezamăgit, pentru că noi am pus cinci întrebări foarte concrete și așteptam răspunsuri obiective și la obiect și cu câteva excepții nu am constatat acest lucru. Uh, am dorit să știm dacă sau nu sunt de acord cu plățile directe. Uh, din câte am înțeles, toată lumea e de acord cu ele. De asemenea, o întrebare legată de o distribuire echitabilă, unii au spus da, alții nu. În legătură cu această componentă ecologică, toată lumea pare să fie de acord, mai mult sau mai puțin. S-ar putea să existe Uh, dubii în legătură cu plafonul uh, în ce privește fermierii fermele mici și uh, fermierii activi. Nu am primit răspunsuri obiective și o să pun câteva întrebări obiective. Plățile directe sunt chestiunea cheie a acestei reforme. Deci, cu toate aceste criterii obiective, dacă pornim de la principiul că toată lumea e de acord că ar trebui să existe plăți directe și plăți directe pentru toți fermierii, atunci aș dori să știu care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie baza pentru calcularea acestor plăți directe? Ar trebui să folosim criterii de mediu, criterii de mediu și sociale, respectiv crearea de locuri de muncă sau și alte criterii și dacă da, care? Mulțumesc, Luis. Foarte bine, ți-ai respectat timpul, Jose Bove. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să pun o întrebare pentru reprezentanta industriei agroalimentare. Pentru că, aveți dreptate, această industrie face parte din dezbatere, mă întreb dacă în cadrul politicii agricole comune, care ar fi măsurile pe care intenționați să le luați pentru a vă asigura că agricultorii sunt remunerați sau nu sunt plătiți sub costul de producție. Pentru că nu se poate practica o politică agricolă dacă industria agroalimentară și marea distribuție, supermarketurile, nu garantează o plată decentă agricultorilor pentru ca ei să-și acopere prețurile de producție? E o primă întrebare pentru că ea are o legătură cu politica agricolă. O a doua întrebare, întrebarea micilor agricultori. Și aici aș dori să pun această întrebare COPA, în atenția COPA și Via Campesina, știți probabil că micii fermieri dacă ne referim la definiția în funcție de suprafață, dacă ne referim la o exploatație de 5 hectare, ei bine, fermele sub 5% reprezintă 12,3 milioane de agricultori astăzi în Europa. 12,3 milioane. Deci, problema, deci există problema suprafeței, apoi uh, problema cifrei de afaceri și apoi și problema ajutoarelor. Dar aceste persoane nu primesc uh, ajutoare. Cum uh, intenționați să uh, integrați acești 12,3 milioane de agricultori în cadrul PAC? A treia întrebare, întrebarea legitimității. Cu toții ați vorbit despre legitimitatea politicii agricole comune. Ori legitimitatea pentru legitimitate, cetățenii sunt gata să plătească. Cum vedeți această legitimitate dacă se mențin aceste diferențe foarte mari între marile exploatații care primesc ajutoare substanțiale și uh, micile ferme care nu primesc ajutoare? La fel, uh, valabil și pentru chestiunea de mediu. Mulțumesc! Mulțumesc, Jose! Acum are cuvântul domnul Vlosovici. Iacek Vlosovici, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea vizează și ea plățile directe. Parlamentul European a, a, s-a exprimat uh, de mai multe ori pentru o distribuție mai echitabilă a plăților directe, e clar că sistemul existent nu uh, mai poate fi menținut. Și așa cum uh, S-a confirmat acest lucru în intervențiile uh, uh, anterioare. Sistemul e mult, mai, mult prea complex și nu își îndeplinește rolul. Dar întrebarea pe care ne-o punem cu toții este cum să revizuim uh, sistemul. Să zicem că avem același buget pentru, perioada, pentru politica agricolă comună pentru perioada următoare. Cum putem să împărțim acești bani pentru a ne asigura că nu creăm tensiuni în anumite state membre? Aș dori să vă pun o întrebare. Cum uh, sau care ar fi soluția la această problemă? Și cu îngăduința dumneavoastră aș dori să sugerez să-mi dați un răspuns mai la obiect și nu un răspuns vag. Cred că toți fermierii europeni ar trebui să fie tratați la fel și ar trebui să ținem cont și de condițiile specifice în uh, statele membre. Uh, cum ar trebui să arate această propunere? Să zicem dacă plățile directe ar trebui să fie aceleași în Europeană. Cum vi se pare această propunere? Mulțumesc. Alfred Rubix are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, comunicatul Comisiei se spune foarte clar că sistemul de plăți directe trebuie să fie revizuit și legat de o nouă repartizare în funcție de obiectivele pe care ni le-am propus. Trebuie ca acest sistem să se bazeze pe argumente economice, dar și de natură ecologică. Ne trebuie un sistem mai lizibil, mai clar, atât pentru contribuabili cât și pentru fermieri. Uh, programul viitor al Comisiei, începând din 2013, uh, propune trei scenarii pentru cele, cei doi piloni și este clar că în viitor ne vom sprijini pe acești doi piloni. Eu reprezint Letonia și în țara mea contribuabilii consideră că acești doi piloni sunt absolut esențiali, însă pentru noi cel mai important este să se revizuiască sistemul de plăți directe. Dacă renunțăm la criteriile istorice. În aceste condiții, noi propunem următorul lucru, și anume ca pachetul de plăți directe pe viitor să conțină două elemente și aș dori să știu, să-mi spună inspecții, inspecții ce uh, cred. În primul rând, uh, ajutoare pentru menținerea uh, în viață a terenurilor agricole și a doua parte din acest pachet de sprijin uh, ar putea să depindă de uh, produsul intern brut pe cap de locuitor și, și să fie cumva o completare la plățile care poate nu sunt suficiente, având în vedere prima parte a pachetului de sprijin. În orice caz, va fi nevoie de ajustări și reajustări pentru ca eventual aceste ajutoare să crească. Va trebui de asemenea să menținem sprijinul pentru regiunile mai puțin favorizate, începând tot cu anul 2013. Oratorul este întrerupt, urmează domnul Giovanni Lavia. Mulțumesc foarte mult! Avem un sistem la care ne gândim, dorim să-l modificăm și este clar că acest lucru va influența mii și mii de fermieri în viitor. Iată de ce noi cerem tuturor celor prezenți astăzi să ne dea răspunsuri absolut concrete și bine țintite, care să ne permită să îmbunătățim raportul pe care noi îl redactăm în acest moment. În acest moment, sistemul de plăți directe este bazat pe acel criteriu istoric. Am auzit aici uh, uh, persoane care au spus că există multe discrepanțe pe plan european. Credeți că e nevoie poate de un uh, sistem de tranziție, de o perioadă de tranziție? Cât de lungă ar trebui să fie o astfel de perioadă pentru ca să nu fie penalizați unii de trecerea la noul sistem? Agricultura europeană este caracterizată de condiții foarte diferite de la țară la țară, de la regiune la regiune, în funcție de uh, geografie, de teritoriu, de suprafață a uh, exploatațiilor. Și de aceea ne trebuie un criteriu mai obiectiv. Mi s-a spus că o exploatație de 10 hectare poate să pară una de mici dimensiuni, dacă este să ne gândim la uh, producția de cereale, producție extensivă, dar dacă ar fi o producție intensivă, să zicem, de Uh, flori și plante, acest lucru capătă o altă dimensiune. Este clar că ne trebuie criterii suplimentare. Și vreau să vă întreb dacă criterii cum ar fi valoarea producției, costul uh, nive și nivelul de viață și așa mai departe, pot să facă parte din aceste criterii în plus care să ne permită o redistribuție mai echitabilă a banilor între statele membre, dar și între diferitele regiuni ale statelor membre. Mulțumesc foarte mult, domnule Lavia. Acum dau cuvântul domnului Adam Sikierski. Mulțumesc. O să încep cu trei observații cu caracter general. Să nu uităm că această activitate agricolă este legată până la urmă de viață, de biologie și de aceea avem nevoie de o anumită abordare. Care este situația acum când ne gândim la ce profil au acești fermieri? E vorba de situații diferite, e vorba de venituri, de vârstă diferită. Practic, aceste date trebuie să intre cumva în bilanțul pe care noi îl facem al acestei politici agricole comune. Uh, știm foarte bine că politica agricolă comună are propriul buget și nu ia bani de la alte politici. Putem să ne punem alte întrebări legate de ce influență au, să zicem, negocierile de la OMC asupra sorții agriculturii. Acolo se pare că mai mult pierdem teren decât câștigăm. Iar uh, Știm foarte bine cum a evoluat uh, politica agricolă comună și reformele care au fost introduse în 2003 și noile condiții. Și aceasta înainte de uh, extindere, pentru că ne aducem aminte de țări care au intrat în 2004, care n-au beneficiat de niște lucruri. Dacă este să ne gândim la timpul care a trecut, a trecut deci foarte mult timp. Avem o piață unică, avem norme de mediu, avem uh, norme de calitate și așa mai departe. Asta înseamnă condiții uh, echitabile pentru o piață competitivă. Însă, anumiți uh, agricultori uh, din Polonia importă uh, îngrășăminte din Germania și le folosesc și așa mai departe. Deci sunt chestiuni care vizează direct uh, și extinderea Uniunii Europene. Haideți să discutăm acum problema micilor agricultori care au foarte puțin angajat, angajat și care trebuie să fie sprijiniți uh, practic uh, în mod aparte. Mulțumesc! Garcia, prego. Are cuvântul acum doamna Garcia. Mulțumesc, uh, domnule președinte. I-aș dori să mulțumesc și experților pentru prezentări. <clears throat> Eu cred că este inevitabil uh, să facem un fel de redistribuire a plăților directe în cadrul PAC, însă <clears throat> trebuie să nu exagerăm, uh, trebuie să ținem cont de întreprinderile care există deja. Avem deja probleme cu transferul între generații Vedem de asemenea că există costuri ridicate de producție cu care se confruntă agricultorii. Însă nu s-a vorbit mai mult de acest aspect. Mă întreb și cum am putea să respectăm condițiile de protecție a mediului uh, impuse de Uniunea Europeană dacă nu vor exista nu va exista și o susținere financiară. Eu cred că vor exista tensiuni uh, la redistribuirea acestor ajutoare financiare. Ceea ce poate vă duce la o renaționalizare a, a politicii agricole comune. Și această comisie a fost întotdeauna împotriva modulării și de aceea aș dori să știu care este și opinia dumneavoastră. <clears throat> Cred că trebuie stabilite criterii care să fie obiective și care să fie precise, clare. Trebuie oare acestea să aibă de-a face cu tipul de activitate, cu numărul de angajați? Vă rog să-mi dați niște informații mai concrete în acest sens. <clears throat> Și în altă ordine de idei, cum ar trebui să se simplifice birocrația? Pentru că fermierii noștri se sperie atunci când văd uh, câte formalități au de îndeplinit. Poate puteți face și aici câteva propuneri concrete pentru reducerea birocrației. Trebuie de asemenea să asigurăm o finanțare corespunzătoare prin intermediul bugetului european. Mulțumesc, spune președinte, doamna Sandra Calniete are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru toți experții, pentru că ați vorbit de criterii, eventual obiective, pentru a defini plățile directe. După consultările împreună cu agricultorii letoni, ne-am dat seama că ei propun mai multe criterii obiective. În primul rând, terenul, suprafața folosită în scopuri agricole. Apoi PIB-ul pe cap de locuitor și, în al treilea rând, costul de întreținere a terenului, terenului respectiv, inclusiv pentru practicarea agriculturii, uh, carburanții, amortizarea um, mașinilor unelte, mâna de lucru și așa mai departe. Considerați că e vorba de criterii importante pentru atingerea obiectivelor noastre cu privire la venituri mai echitabile pentru agricultori și pentru a ne asigura că susținem în mod echitabil agricultura în Uniunea Europeană. Cred că e foarte important să garantăm agricultorilor din, din toate statele membre să avem un prag minim care să se bazeze pe un sprijin minim al Uniunii Europene. Agricultorii letoni consideră că acest prag ar trebui să se situeze uh, cel puțin la 75%. Considerați că această propunere e justă sau nu? ar trebui să determinăm pragul superior, care ar putea să fie sprijinul pe hectar în funcție de uh, statele membre diferite obținute către agricultor. Și aș dori să știu dacă acest principiu, din punctul dumneavoastră de vedere, corespunde unui viitor adecvat pentru PAC. Și apoi o ultimă întrebare în legătură cu perioada de tranziție. După cum știți, noile state membre din 2004 încoace se află într-o perioadă de tranziție. În 2013 vor atinge pragul de 100% uh, în conformitate cu datele istorice folosite pentru calcul în statele membre. Cât ar putea să dureze următoarea perioadă? Mulțumesc, domnul Papastancos. Are cuvântul. Στη δίκαιη κατανομή Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, două puncte din partea mea. În primul rând, o distribuție echitabilă a fondurilor. Comisia a recunoscut deja că o repartizare echitabilă nu înseamnă neapărat o repartizare egală. Și că o sumă forfetară că nu este vorba de o sumă forfetară la nivel de UE. Există diferite regiuni, există diferite state membre unde costurile de producție sunt uh, diferite, situația economică și a ocupării este diferită. Ce criterii trebuie să folosim pentru a ne asigura că fondurile vor fi distribuite în mod echitabil? Asta ținând cont de diferențele pe care le-am enumerat. În al doilea rând, anumite măsuri urmau să fie transferate de, din pilonul 2 în pilonul 1, cum ar fi de pildă măsurile care vizează mediul. Ce înseamnă acest lucru? Este o re-repartizare a fondurilor din uh, pilonul 2 spre pilonul 1 în acest caz? Întrebarea mea se adresează tuturor uh, vorbitorilor. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru prezență aici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, George. <clears throat> O ultima contribuție din cei 11 vorbitori, doamna Diane Dodds. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și vorbitorilor. Prima întrebare de pe lista noastră. Cum anume pot fi distribuite mai echitabil plățile din pilonul 1. Mulți au spus că, din păcate, nu am primit o definiție mai clară din partea oaspeților noștri. Însă eu vreau să fiu mai conciliantă. Eu nu cred că există un acord sau vreo claritate în cadrul acestei comisii. De aceea nu Mă aștept din partea dumneavoastră să aveți o vedere mai uh, clară decât uh, oare Parlamentul sau Comisia. În Irlanda, susținerea agriculturii este absolut esențială. Aș dori să știu din partea dumneavoastră care considerați că ar trebui să fie criteriile de acordare pentru aceste plăți directe. Și de asemenea, dacă ar trebui inclus în acest sistem și perioade de uh, tranziție, instrumente de flexibilizare, etc. Sunt uh, aspecte vis-a-vis -vis de care fermierii noștri sunt foarte sceptici. Apoi, uh, aș dori să vă întreb care este opinia dumneavoastră în ceea ce privește ecologizarea primului pilon. Mulți fermieri mi-au spus în ultimele luni că uh, astfel vor fi mult mai expuși uh, la ecocondiționalitate. pentru că uh, nu cred că uh, ceea ce ne promunem acum este că pe lângă birocratizare să mai impunem uh, fermierilor și o ecologizare peste limite. politica agricolă comună ar trebui să fie una care să aibă legitimitate și nu ar trebui să devină o politică socială și nici o politică de mediu. Menirea ei ar fi aceea de a susține agricultura și aș dori să știu care este și opinia dumneavoastră în acest sens. Benissimo. Foarte bine. Acum voi da cuvântul experților noștri, câte două minute fiecare, pentru a răspunde întrebărilor din partea deputaților. Și după aceea vom uh, avea o a doua rundă de întrebări. Începem acum cu președintele COPA, domnul Walsh. Două minute. Mulțumesc, Domnule președinte, nu cred că va fi posibil să răspund tuturor acestor întrebări în două minute, însă doresc să-i mulțumesc doamnei Dodds pentru că dânsa cred că a răspuns deja la primul lucru pe care doream să-l spun. Dacă ar fi fost simplu să se stabilească criterii obiective, le-am fi auzit până acum, dar nu este simplu. Eu reprezent, reprezint fermierii, domnule președinte, și fermierii își doresc să-și obțină veniturile de pe piață este ceea ce făceau până la modificarea la începutul anilor 90 a politicii agricole comune, atunci când s-au introdus plățile directe legate de producție inițial. Apoi, așa cum știm cu toții, s-a schimbat într-un sistem care a, se lega de producția istorică. Și uh, am fost întrebați ce criterii noi ar putea fi introduse. Însă pe contribuabilii europeni iar costa mult mai puțin o formă de susținere conform vechiului sistem, celui inițial. Acolo nu existau așa fluctuații mari de prețuri. Însă asistăm acum la o reducere a susținerii Uh, de piață, ceea ce duce la fluctuații mari de preț, uh, ceea ce va atrage după sine și fluctuații mari în ceea ce privește producția în Europa și cred că acest lucru nu va fi bine pentru nimeni. că probabil va trebui să revenim de acolo unde am început. Eu cred că doamna din uh, Letonia a formulat o întrebare foarte bună în ceea ce privește criteriile obiective, dar trebuie să existe și o perioadă de tranziție și trebuie să se țină cont și de plățile de care s-a beneficiat în trecut, pentru că nu se poate pleca de la un sistem și merge către un altul fără o perioadă rezonabilă de tranziție. Mulțumesc, domnule președinte Acopa. Are acum cuvântul doamna Savinii. Foarte pe scurt, în calitate de reprezentare a unei organizații a agricultorilor, e clar că prima preocupare pentru agricultori o reprezintă venitul. Problema e că nu au venituri și, și asta explică și situația dificilă uh, a unor agricultori care sunt blazați, au săturat, nu se implică în dezbatere și așteaptă doar să se întâmple ceva și aceasta cu o doză foarte mare de fatalism. De la reforma din 1992, problema e că noi am acceptat politic uh, ca prețurile practicate să fie sub uh, prețul de producție. Și deci, în acest cadru, e nevoie de susținere. Deci, propunem ca Uh, noi să uh, pe piața să contribuie la o mai bună uh, remunerare a agricultorilor. Dar să nu uităm că există diferențe de productivitate și de costuri de producție între diverse zone. Există zone muntoase, zone cu probleme și deci în orice caz susținerea, sprijinul e necesar, rămâne necesar. Apoi, problema plafonării. Plafonarea e indispensabilă față de uh, societate. Nu putem explica că se concentrează uh, ajutoare publice în anumite buzunare, pe când în alte domenii nu se acordă. Apoi, în domeniul agricol, crește tot mai mult uh, concurența între fermieri din, ca, din această cauză. Uh, datorită plafoanelor, unii agricultori au putut să se extindă, să cumpere uh, pământ, de exemplu, și astfel se contribuie la dispariția, dispariția vecinilor. Deci noi ar trebui să se impună o limită și apoi să ne gândim cum am putea avea moduri de producție mai rentabile. Și uh, ținem cont de semnalele pieței în acest sens, pentru că astfel favorizăm sisteme mult mai productive și putem să uh, repartizăm mai bine venituri pe teritoriu. Mulțumim! Domnul Pirțo Biroli, acum pentru două minute. Majoritatea uh, întrebărilor s-au referit la plățile directe. Eu cred că sunt foarte importante. 30-40% din venitul fermierilor provin din plățuri directe. Și dacă le-am elimina, ar fi o problemă majoră. Fără aceste plăți directe, mulți uh, fermieri ar da faliment și să nu uităm că uh, aceasta este baza pe care o folosim. În al doilea rând, nivelul. Dacă ar trebui să fie același, să fie mai mare sau mai mic. Eu cred că ar trebui să rămână cel puțin același pentru că există noi obiective și noi atribuții pentru politica agricolă comună. Așa cum s-a spus, Uh, se confruntă cu volatilitatea prețurilor, a pieței, a dus la dezechilibre în lanțul alimentar, apoi încearcă să promoveze cât mai multe bunuri publice și așa mai departe. Cum vom putea continua așa fără finanțare suplimentară? Și apoi în legătură cu distribuirea eu cred sincer că deputatul atunci când spunea că chiar dacă în cadrul uh, uh, comisiei nu suntem de acord, e bine, pentru că peste tot sunt dezacorduri, la Consiliu, la Comisie. Uh, personal, nu cred că putem să ajungem la un uh, acord pe orice criteriu, pentru că orice criteriu am alege, avem uh, o majoritate de blocaj al unei țări care va spune, sau unor țări care pretind că pierd prea mult. Deci, e clar Uh, că atunci când se ajunge la un prag, să zicem că nimeni nu ar trebui să primească mai puțin din 75 până la 80% dintr-o sumă medie. Și acești bani îi vizează pe cei care plătesc mult mai mult decât uh, media. Uh, aceste calcule se fac la bază națională, dar nu cred că există o altă modalitate de a aborda această chestiune. Și haideți să nu irosim timpul pe care îl avem la dispoziție și să nu ne axăm pe reforma PA, care e mult mai importantă. Haideți să trecem repede la treabă. Mulțumesc, Corrado, Pizio Piroli. Acum cu, are cuvântul uh, domnul Dauer, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu speram să fi dat un răspuns, cel puțin la una dintre întrebări, cum am putea să asigurăm uh, plăți uh, egale sau echitabile între farmieri din diversele state membre. Și eu am spus că ar trebui să se facă în funcție de uh, paritate prețul de cumpărare din fiecare stat membru. Este un indice recunoscut la nivel general și astfel am putea să garantăm uh, venituri suficiente în funcție de puterea de cumpărare. Și cred că ar fi absurd să milităm pentru o egalitate în întreaga Europa, pentru că uh, există diferențe încă foarte mari la nivelul uh, veniturilor între statele membre. Dar uh, pe măsură ce venitul crește într-o țară, așa ar trebui să, fie, să, să beneficieze și fermierii și ar trebui să calculăm astfel prețurile pentru o perioadă de șapte ani. La fel, în legătură cu cealaltă întrebare, dacă ar trebui să existe diferențe între țări, eu spun că nu, pentru că avem un, uh, o paradigmă națională pentru venituri. Dacă ar trebui să menținem plățile directe. În primul rând, eu propun să facem o tranziție și să recunoaștem aceste disparități de venit și, în al doilea rând, să, ca prețurile să, să ca ajutoarele să varieze în funcție de dimensiunea fermei. Eu cred că ar trebui să uh, ne referim în primul rând la uh, pragul respectiv și apoi să discutăm de perioada de tranziție. Nu avem timp suficient, dar eu cred că ar trebui să avem plăți țintite pentru uh, fermierii care încearcă să uh, protejeze mediul înconjurător și așa mai departe, dar că ar trebui să avem uh, plăci pentru captarea și sequestrarea carbonului și ar trebui să existe compensații pentru agricultura biologică, ceea ce ar trebui să fie forme diferite ale plăților pentru ecocondiționalitate. Mulțumim, domnule Dauer. Acum are cuvântul domnul Span domnule președinte. Da, politica agrară comună este rezultată până la urmă unei tradiții care a justificat și a influențat modelul uh, nostru agrar european. Și de aceea nu se pot face modificări majore pentru că eșua în același timp, însă, trebuie să ținem cont de faptul că și agricultura se schimbă, la fel și societatea s-a schimbat și de aceea această funcție trebuie uh, din nou uh, reevaluată. De aceea eforturile de revizuire din momentul de față merg în direcția cea bună și le sprijinim. Ne confruntăm astăzi cu o situație unde nu mai e vorba de asigurarea uh, volumului de alimente necesar pentru cetățenii europeni. Nu, este vorba de alte aspecte. De aceea noi solicităm ca acest obiectiv principal al strategiei 2020, anume ocuparea, să se regăsească și în politica agricolă comună. Să se deschidă o ușă în această direcție și aici. Pentru că este vorba, până la urmă, de dreptate, de echitate și aici nu e vorba de egalitate, pentru că astfel de modele au eșuat și ca modele uh, sociale, ci este vorba de a permite fiecăruia să aibă un loc în această casă europeană. Și aici va trebui să vedem despre cum anume uh, prin ce parametri vom analiza cifrele concrete. Aceste lucruri uh, poate pot să mai fie detaliată de experți. Noi uh, suntem uh, dispuși să participăm la astfel de discuții. Spun doar că o limitare uh, la sub 300 de mii de euro nu ar face decât să distrugă agricultura. Mulțumesc, spune președintele, ultimul vorbitor, doamna Freeman. Mulțumesc. Da, e greu să răspunzi la toate întrebările în așa un timp scurt, însă m-aș referi la câteva aspecte. Ultimul comentariu s-a legat de PAC, care este o politică agricolă comună și una de mediu sau una economică. Noi, uh, la nivelul industriei alimentare, nu ne dorim o astfel de împărțire artificială, pentru că avem nevoie de o abordare coerentă, integrată și este foarte greu să nu uh, completezi tot puzzle-ul și să te referi numai la un singur aspect. Bineînțeles că ne interesează competitivitatea întregului lanț de producție, dar nu dorim să ne uităm numai la un aspect. Am avut un grup uh, de experți la nivel înalt care, ne înalt care ne-au făcut niște recomandări și este clar că când dorești să revizuiești o politică, de multe ori e foarte greu să o faci și să ajungi la un compromis. Vreau să spun, da, trebuie să luăm în considerare aspectul social și de mediu împreună cu cel agricol. Asta este reacția noastră în ceea ce privește renaționalizarea despre care s-a vorbit. Nu credem că este o soluție bună, ne dorim o, din potrivă o metodă comunitară. Apoi am mai primit o întrebare legată de plățile legate de costul de producție. Când se întâmplă acest lucru și se întâmplă în tot lanțul de producție, e bine, cunoaștem situația, am avut o discuție și ieri, astfel de distorsiuni apar în tot lanțul, cum am spus, și trebuie să fie condamnate. Știți că există o serie de platforme care analizează situația, poate trebuie să le mai dăm timp de gândire și în ceea ce privește competitivitatea, nu vreau să intru într-o dezbatere acum, pentru că noi, la nivelul industriei agroalimentare, avem problemele noastre cu care trebuie să ne luptăm. Mulțumesc foarte mult, ați fost foarte uh, Uh, atenți cu timpul și trecem imediat la a doua sesiune, măsurile de piață. O să vă citesc o listă de trei întrebări și apoi o să cer membrilor să răspundă fără să depășească trei minute. De deci, această dată avem uh, o înlocuire în loc de reprezentantul COPA, cel al COGECA. Prima întrebare, care sunt legăturile între instrumentele de piață și politicile de comerț internațional? Apoi, cum va fi posibil ca în viitor să avem o rețea de plase de siguranță pentru um, agricultori, având în vedere um, instrumentele de gestionare a riscurilor și piața Uh, produselor derivate pentru materii prime. În sfârșit, care sunt măsurile necesare pentru a se asigura că fermierii noștri au un uh, profit echitabil de pe urma activităților lor de producție. Mulțumesc foarte mult! Aveți cuvântul. Doamna Freeman, în industria noastră este foarte important să ne ocupăm de volatilitatea prețurilor, care implică și Uh, evoluții uh, la fel de volatile ale materiilor prime. Comisia a prezentat un document și am, făcut, am avut uh, consultări în acest sens. Ideea este de a preveni astfel de situații și dezechilibrele pieței. Instrumentele propuse trebuie să fie transparente, eficiente și să se adapteze atât situației de um, supraofertă și subofertă. În ceea ce privește comerțul internațional, este important să vedem ce se va întâmpla după ce am desfințat barierele și taxele vamale pentru anumite produse și știm foarte bine că și uh, OMC-ul lucrează în acest sens, în paralel. Deci, uh, pentru liberalizarea comerțului dacă este posibil să înlocuim plasele de siguranță actuală cu alte măsuri. Noi considerăm că pentru a preveni crizele, uh, instrumentele sunt necesare, dar nu suntem de acord neapărat cu cele menționate aici. De exemplu, acea cutie uh, sau acel instrumentar legat de riscul, uh, de managementul riscurilor, ei bine, pot să vă spun că aici pot să apară și alte elemente uh, iar cealaltă propunere trebuie făcută în strâns acord cu OMC-ul. Pentru că trebuie să vedem despre ce riscuri vorbim aici. În orice caz, dezvoltarea pieței depinde de inițiativa privată și este clar că actorii au nevoie de informații și de sprijin pentru a putea acționa corect pe piață. Timpul a expirat, vă mulțumesc. A, de fapt, spune vorbitoarea, am văzut că ați ridicat ciocanelul. Îmi pare rău. Deci, ce măsuri pentru un profit echitabil? Există o serie de instrumente absolut necesare, instrumente de piață, cum ar fi acele plase de siguranță care există la nivelul pieței, piața uh, produselor derivate pentru materii prime o serie de măsuri în pilonul 2 ar putea să ducă la sporirea competitivității lanțului de producție, inclusiv măsuri de sprijin pentru uh, tehnologii, pentru inovație, pentru uh, potențial uman sporit uh, și așa mai departe. De asemenea, consolidarea și consolidarea practicilor inovative, eficiente și așa mai departe pentru a răspunde la aceste provocări. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul domnului Bruni de la Cogeca. Grazie, președinte. Nella... Mulțumesc, domnule președinte. În sesiunea anterioară a intervenit colegul meu, președintele COPA. Eu reprezint COGECA. Suntem 38.000 de cooperative în Europa cu un o cifră de afaceri de peste 360 de miliarde. Voi uh, da un răspuns rapid, mulțumindu-mă pentru oportunitatea de a participa astăzi la acest schimb de opinii. În primul rând, în ceea ce vrește politica comercială. Noi considerăm că este una din temele majore ale UE care necesită mai multă atenție pentru că orice concesii uh, prea mari duce la dificultăți suplimentare pentru agricultorii europeni. E suficient să ne gândim la recentele exemple uh, din Mercosur și din Maroc, care constituie pentru agricultori și cooperativele europene o problemă majoră. Așadar, la acest capitol uh, avem de a face cu toate regulile și toate standardele calitative uh, Uh, care nu sunt uh, egale cu cele care trebuie respectate în Uniunea Europeană. Aici uh, fac trimitere la o inițiativă adoptată de Parlamentul European anul trecut în ceea ce privește etichetarea, vis-a-vis -vis de care din partea uh, Consiliului pentru Sănătate s-au făcut pași înapoi în ultimele săptămâni. De aceea noi solicităm uh, Comisiei să relanseze această chestiune a etichetării de origine, care noi considerăm că este una fundamentală. Păstrarea, menținerea agriculturii în Europa prezintă în același timp și uh, menținerea lucrătorilor, locurilor de muncă în agricultură. Vă readuc aminte că unul din șase oameni uh, în Europa depinde în mod uh, direct de activitățile din agricultură. Instrumentele de gestionare a riscurilor sunt absolut necesare, nu trebuie să ne gândim decât la volatilitatea prețurilor, în momentul de față chiar la carnea de porc, anii trecuți la cereale, la lapte, ceea ce arată marea expunere a agricultorilor la riscul de piață. Apoi, cum să garantăm agricultorilor un venit echitabil? Aici este nevoie de o reechilibrare a lanțului alimentar. Actorii din lanțul alimentar nu beneficiază de același tratament. Agricultorii sunt cei mai penalizați, de aceea noi considerăm că instrumentele de organizare a producătorilor să fie promovate în continuare și de, de către Uniunea Europeană, de către acest Parlament. Mulțumesc, domnule președinte Brun, iar acum cuvântul doamna Savini, trei minute. La chestiune... Întrebarea instrumentelor de piață și a măsurilor de piață constituie pentru noi miezul problemei uh, în cel de-al patrulea scenariu pe care l-am propus. În prezent, e foarte important, chiar dacă ajutoarele sunt foarte importante, să ne dăm seama că cifra de afaceri a exploatațiilor depinde în proporție de 50, 60, 80, câteodată chiar 100% în anumite tipuri de producție și anumite state membre de vânzarea de produse. Și deci uh, chestiunea prețurilor este foarte importantă pentru asigurarea veniturilor. Să nu uităm acest lucru. Comisia vorbește adesea de plasă de siguranță pentru noi e mult mai important să vorbim de un set de instrumente, să avem un set de instrumente cât mai vast pentru a face față uh, tuturor provocărilor actuale, mai ales pentru a face față volatilității care ne pune atâtea probleme. Printre aceste instrumente, noi considerăm că instrumentele de gestiune a riscurilor care sunt acum uh, propuse de comisie nu sunt uh, eficiente, sunt la fel de eficiente ca plasturii Uh, sau pansamentele. Uh, acționează asupra efectelor și nu asupra cauzelor. Nu rezolvă problemele în amonte și deci nu răspunde întrebărilor puse. Piața pe termen, de exemplu, atunci când e uh, năpădită de speculanți, nu poate să garanteze stabilitatea de care avem uh, atâta nevoie. La fel, în domeniul asigurărilor. Asigurările care vizează, evident, problemele sanitare sau problemele de Uh, mediu pot fi interesante, dar atunci când e vorba de venit, atunci când venitul e legat de alte probleme, evident că nu uh, țin cont de miză. Deci nu ni se pare foarte important să avem instrumente bune în acest set, uh, care unele sunt bune, sunt vechi, dar care trebuie bine întreținute pentru a servi la nevoie. Și deci vom obține atunci un venit echitabil pentru producători. Printre aceste instrumente, cred că ar trebui să insistăm, insistăm pe unele care ne se par foarte importante. Gestionarea producției, în primul rând, pentru a evita supra- sau subproducția și pentru a adapta la maximum producția la nevoile europene și la ceea ce înseamnă capacitatea de export fără ca uh, să se pună problema subvențiilor. Mă refer la cotele la, de lactate, care au adus stabilitate pe piața lactatelor în ultimii ani și, de asemenea, problema stocurilor, a rezervelor strategice, care în domeniul producției de cereale ar putea să ne aducă o securitate alimentară și o securitate la fel de importantă. Și deci că e foarte important să nu uităm că stabilitatea la nivel de internațional uh, duce la crize, inclusiv la crize politice și deci politica europeană are o mare răspundere respectiv să nu uh, renunțăm la instrumente care au fost eficiente și pe care am putea să le șlefuim pe lunile următoare. Mulțumim, mulțumim, doamnă Savini, domnul Span, domnul președinte Span, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Politica comercială internațională trebuie să fie puse în aplicare și în Europa, dar trebuie ținut cont și de securitatea alimentară, etc. Și de aceea uh, avem nevoie mai întâi de o producție pentru alimentarea propriei populației și apoi și posibilități de exportare. Însă după lungi discuții am decis să nu mai uh, practicăm subvenții de export în domeniul agrar, pentru că noi suntem responsabili și de dezvoltarea agriculturii în alte regiuni. Alimentele nu sunt ca alte mărfuri, uh, a căror achiziție poate fi amânată pe anul viitor, pentru că trebuie să te alimentezi zilnic, alte uh, produse sau uh, servicii pot fi amânate. Totuși, în uh, Uh, comerțul internațional trebuie să avem grijă să uh, existe un tratament uh, egal și nu susținem o, un schimb liberalizat de astfel de produse. Cei care vor însă să ne uh, protejeze de riscurile actuale cu uh, instrumente noi de genul celor derivative sunt cei care vor să distrugă vechile instrumente. Noi nu avem nimic împotriva unor instrumente noi, însă acestea trebuie să se uh, impună încet încet pe piață, să se dovedească viabile. De aceea uh, noi dorim să păstrăm uh, măsurile existente până când cele noi se vor dovedi viabile ce prețuri pot obține de pe piața agricultorii. Noi suntem parteneri sociali în acest uh, domeniu și urmărim evoluția uh, prețurilor. PAC duce la o scădere a prețurilor în Uniunea Europeană, protejându l astfel de pe consumator uh, față de niște prețuri mult prea ridicate. Cu toate acestea, Uniunea pe de altă parte, prețurile pentru anumite uh, produse sau mărfuri prime care sunt uh, necesare în agricultură nu se supun acelui aș tratament, ci au uh, crescut. Veniturile în Europa a agricultorilor corespund uh, unui nivel de circa 70% din restul angajaților, ceea ce duce pe termen lung la o lipsă de forță de muncă calificată și se, va avea repercusiuni pe termen lung și asupra calității. Sigur că nu putem soluționa această problemă aici, dar și aceste uh, întrebări trebuie formulate. Mulțumesc, domnule Span. Are cuvântul acum domnul Pirțio Biroli. Trei minute. On trade connection în legătură cu a treia întrebare. Trebuie să respectăm regulile OMC. Sigur că persistă un grad de protecție nu pentru produsele tropicale, ci pentru produsele temporare. Nu uh, le afectează nu afectează toate țările, cu excepția celor din uh, țările din America Latină. Problema noastră nu e compatibilitatea cu uh, regulile OMC, ci compatibilitatea cu acordurile comerciale în ce privește aceste plafoane. Așa cum au spus unii, începerea negocierilor cu uh, Mercosur e o dovadă de lipsă de responsabilitate în ce privește viitorul uh, PAC. Și în orice caz se merge mult prea departe decât reforma pe care ne-o propunem noi. Apoi, în ce privește acel o set de instrumente. Noi ne propunem să ajutăm fermierii să facă față uh, volatilității piețelor uh, fără uh, a interveni prea mult pe piață. Uh, Uh, instrumentul principal e intervenția uh, de tip plasa de siguranță pentru anumite bunuri. Trebuie să o menținem, dar pacul nu are măsuri adevărate pentru a face față uh, prețurilor ridicate. Și orice intervenție, precum cea din 2009 pentru lapte, trebuie să corespundă cu regulile privind politica internațională comercială. Dar să nu uităm că mai avem și alți parteneri, precum SUA și Canada, care folosesc urmărească o stabilizare, măsuri de stabilizare a prețurilor, care nu ar trebui să fie contraciclice pentru că nu e în interesul nostru. Pentru noi, plățile directe reprezintă elementul cel mai important pentru a stabiliza veniturile agricole. Sigur, există, dar trebuie să mai venim și cu alte măsuri, aceste uh, instrumente de gestionare a riscurilor. Eu aș înclina pentru astfel de măsuri, pentru că ideile vehiculate sunt foarte bune, cu condiția ca ele să fie, uh, să fie convenite și să fie cu adevărat implementate. Și apoi uh, o altă propunere ar fi o piață comună pentru uh, materii prime. Piața actuală este fărămițată și ne bazăm doar pe piața de la Chicago. Apoi, uh, prevederile din raportul Jose Bove, un raport foarte bun și ajung astfel la ultima întrebare în legătură cu venitul echitabil. Suntem de acord cu părerea că uh, prin anumite produse pe care le produc, uh, consumatorii fermierii, îmi cer scuze, nu sunt uh, suficient de bine remunerați. Uh, e o situație scandaloasă pentru că e o problemă de, uh, problemă de politica concurenței și cred că documentul cel mai important e raportul BOVE, un document esențial, în orice caz foarte important recent. Mulțumim, domnule Pirsobiroli. Domnul Dauer are acum cuvântul, ultimul orator din această sesiune. Mulțumesc, sunt de acord cu campesina că într-adevăr e miezul problemei. Și e foarte important să permitem fermierilor să obțină o remunerație echitabilă pentru producția lor. Dacă nu, atunci vom irosi banii contribuabililor europeni pentru a susține veniturile fermierilor. Și de aceea e nevoie de eforturi susținute și anumite cheltuieli pentru a uh, garanta acest venit echitabil cum. Noi considerăm că ar trebui să avem două măsuri principale. În primul rând, să sprijinim și să permitem, dacă e necesar, prin schimbare în uh, legea concurenței, crearea de către fermieri a unor grupuri de negociere pentru ca uh, puterea lor de negociere colectivă să crească și pentru a putea uh, gestiona fluxul de produse și să aducă și valoarea adăugată produselor lor. Mă refer la grupuri controlate de către fermieri Uh, și nu de alți actori din lanțul alimentar. Uh, aceasta este situația în anumite cooperative în prezent. Apoi, crearea unei agenții de monitorizare a pieței cu următoarele misiuni să monitorizeze constant fluxurile, uh, pre, prețurile de producție a produselor ar trebui să avem uh, de asemenea un plafon recomandat pentru anumite uh, prețuri la produse. Și când uh, prețul crește mult sau scade mult față de acest pre preț recomandat, ar trebui ca prin intermediul asociațiilor sau grupurilor de producători, produc, producători să intervenim și când se constată că prețurile au scăzut foarte mult datorită unei supraproducții, putem să intervenim prin cumpărarea unor stocuri limitate folosind fonduri uh, ridicate de la uh, toți producătorii relevanți. Apoi, în legătură cu plasa de siguranță, plasa actuală nu va rezolva problemele pentru că prețul de intervenție este mult prea scăzut. Asigurarea, de asemenea, nu este o opțiune viabilă piața derivativelor nu uh, e suficientă pentru a stabiliza prețurile. Iar în ceea ce privește comerțul, politicile greșite în acest domeniu pot face mai rău decât se poate obține dintr-o bună reglementare a pieței. Mă întreb dacă ar trebui să nu mai, să mai subvenționăm exporturile, dacă ar trebui să introducem uh, uh norme agricole pe negocierile comerciale la uh, Mercosur, de exemplu, și alte măsuri de acest tip. Vă mulțumesc! Mulțumim, mulțumim tuturor și acum trecem la dezbaterea a doua cu membrii comisiei noastre. Nouă deputați au cerut cuvântul. Fiecare va primi maxim două minute. Aș dori să vă reamintesc că ar trebui să spuneți cui adresați întrebarea în mod direct. Acum, uh, în primul rând, are cuvântul doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc membrilor de la, uh, de, de la prezidiu. Cred că este bine să le întreb, punem întrebări direct. Prima se adresează președintelui ELO și se referă la legătura dintre uh, instrumentele de piață și comerțul internațional. Este oare irresponsabil ce se întâmplă în acest moment? Apoi, în ceea ce privește stocarea Uh, avem niște mecanisme tradiționale și văd că acum se uh, preconizează eliminarea acestora. Apar tot felul de idei uh, noi legate de managementul de risc și produsele derivate. Nu știu dacă sunt cele mai adaptate. Apoi, în ceea ce privește acel venit echitabil în uh, lanțul de aprovizionare, de producție, cred că trebuie să vedem care este soluția, pentru că întrebarea am auzit-o. Cum, este, ca, cum se va întâmpla cu a da mai multă pondere fermierilor în acest uh, proces? Cum să răspundem așteptărilor lor? De asemenea, aș dori să vă întreb cum doriți uh, sau cum vedeți o politică agricolă competitivă este oare nevoie de instrumente de piață? Care ar fi instrumentele acestea? Având în vedere nevoile de securitate alimentară ale Europei, dar și în ceea ce privește chestiunile de mediu. Ultima întrebare se referă la trecut. În trecut, Comisia înlăturase din calcul măsurile de piață, pentru că nu le credea necesare. Nu cumva a mers prea departe cu simpla prezență a acestor plase de siguranță. Poate că acest termen nici nu mai este adecvat acum. Mulțumesc foarte mult, Mariad. Urmează doamna Irașce Garisia Perez, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În prima sesiune ne-am pus de acord asupra importanței plăților directe și acum suntem la fel de acord, zic eu, că uh, plățile directe nu sunt suficiente pentru a garanta durabilitatea sectorului. Este nevoie de instrumente de piață, de gestiunea pieței care trebuie să fie uh, puse în joc. În trecut le-am eliminat, acum ne dăm seama că trebuie să revenim la acestea pentru a garanta un preț corect și venituri pentru agricultorii noștri. Se pune problema, bineînțeles, a volatilității crescânde a prețului la materii prime. Vedem acest lucru în sectorul creșterii uh, vitelor, uh, dar vedem și că uh, hotărârile se iau destul de lent în acest sens. Aș dori să vă întreb dacă vă doriți ca reforma PAC-ului să existe mecanisme de eh, urgență, de a reacționa la unele situații limită, eh, crize prin care pot să treacă și-au trecut sectoarele laptelui sau a bovinelor. Deci este oare nevoie de răspunsuri eh, rapide în situații limită. Apoi, sunt sigură că uh, reprezentanții de aici sunt de acord cu ideea de a integra în reforma pe care ne-o dorim chestiunea reciprocității. Pentru că e bine că ne dorim norme mai bune pentru produsele noastre, pentru uh, animalele noastre, dar ar fi bine să cerem același lucru și din, din partea țărilor terțe. Mulțumesc foarte mult, urmează domnul James Nicholson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș dori să îi felicit pe membrii Uh, prezidiului, pe cei invitați, s-au spus multe lucruri, însă nu ideile și nu, nu ideile lipsesc, ci uh, faptele concrete pe teren, în ceea ce privește volatilitatea prețurilor și cât de mare este puterea supermarketelor față de ce primește producătorul. Este clar că ne trebuie transparență. Cineva, la un moment dat, bagă niște bani în uh, buzunar și în mod nejustificat. Trebuie să vedem ce se întâmplă. Uneori, sau fapt, deseori, ne spunem că ia uite ce standarde înalte avem noi în Europa în ce privește produsele și sănătatea animalelor. Însă, să nu uităm ce se întâmplă cu importurile de alimente în Europa, care nici nu se apropie nici pe departe de standardele pe care noi le impunem produselor produse în Europa. Acum, în ceea ce privește sistemul de plase de siguranță, eu am încredere în el. Gândiți-vă că la ultimele crize, de-abia atunci când s-a pus în practică plasa de siguranță, abia atunci am putut să facem ceva. Nu putem să lăsăm numai piața să uh, acționeze. Și am văzut că unii s-au îmbogățit sau au speculat această criză. Nu cumva banii care au fost acordați atunci ar fi putut acorda fermierilor. Și gândiți-vă uh, și alte inițiative ar fi putut fi folosite în mod mai înțelept. În ceea ce privește negocierile de la OMC, sunt de acord cu ce s-a spus atunci. Dacă e să ne gândim la Mercosur, la OMC. E vorba aici de negocieri bilaterale și trebuie să fim gata de ele. În ce privește producția suplimentară de alimente care ni se cere, dar cum doriți să producem, producem ce în ce mai multă uh, uh hrană pentru din ce în ce mai puțin bani? Mulțumesc foarte mult. James, urmează domnul Fontana. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor experților prezenți astăzi vorbind după James Nicholson, uh, pentru a spune adevărul, avem multe lucruri în comun, pentru că cererile pe care vreau să le adresez uh, sunt până la urmă aceleași, având în vedere volatilitatea prețurilor, care se detarează de multe ori multor produse care intră pe piața europeană, care sunt uh, produse cu costuri de producție scăzute, nu au aceeași calitate, fără să respecte aceleași condiții de mediu ca și noi. De aceea vă întreb uh, care este opinia dumneavoastră în acest sens și dacă nu considerați că produsele importante în Europa nu ar trebui să respecte măcar normele de calitate, uh, dacă nu și pe cele de mediu. Apoi, o altă întrebare. Am reținut că o parte din uh, Comisia Europeană e reticentă în ceea ce privește tratarea politicii comerciale internaționale în interiorul PAC. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Pentru că, în opinia mea, ar fi o chestiune fundamentală, tocmai pentru ca agricultorii noștri să poată produce eficient și nu pe o piață unde există concurență neloială. Mulțumesc, Lorenza. Are acum cuvântul Elisabet Iegle. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și tuturor experților. Mă bucur că în prima rundă de întrebări uh, din aceasta a rezultat clar că avem nevoie în continuare de un prim pilon foarte puternic. Apoi, am reținut că vis-a-vis -vis de ecologizare, în primul pilon, nu ați uh, menționat mare lucru. Este un aspect important pentru noi în ceea ce privește măsurile de piață pot uh, să fiu uh, de acord cu cele spuse inițial. Vă întreb însă dacă am mers prea departe cu liberalizarea deja făcută, dacă Comisia a mers prea departe în acest sens, ce minim de măsuri de piață ar trebui păstrate și pe viitor și ca plasă de siguranță, de ce avem nevoie într-adevăr. Eu consider că intervenția intervențiile sunt uh, foarte importante. Consider, consider de asemenea că și subvențiile la export sunt importante. M-ar interesa să știu de ce dumneavoastră sunteți împotrivă, doar din uh, rațiuni care țin de asistența pentru dezvoltare. Apoi, um, dacă discutăm despre politica comercială și eu sunt de acord că orice concesie pe care o facem reprezintă o problemă suplimentară pentru noi. Care este poziția dumneavoastră în acest sens? pentru că dacă avem într-adevăr cele mai ridicate standarde în ceea ce privește bunăstarea animalelor, igienă, etc., trebuie să existe undeva și o compensare. Și în opinia mea trebuie discutate și aceste aspecte. Domnul Șpan spunea că necesarul nostru de bază este asigurat, se poate, însă dacă ne gândim la viitor, ne putem da seama cât de repede se pot crea probleme dacă politicile nu sunt riguroase. Pentru mine importantă este și suveranitatea europeană. Aici m-ar interesa iarăși uh, poziția dumneavoastră. Vorbitoarea este întreruptă de președinte. Îmi cer scuze, Elizabeth, spune președintele. Are acum domnul Halveș pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Piața de produse agricole are propriile caracteristici, mecanisme de reglementare proprii, astfel încât să nu existe fluctuații bruște de prețuri. Natura complexă a piețelor agricole și prețurile la alimente depășesc până la urmă sfera agriculturii și uh, se leagă și de alte aspecte, cum ar fi concurența, măsuri financiare, ceea ce se face de către organisme extracomunitare, cum ar fi, de pildă, G20. Însă aceste lucruri sunt esențiale pentru fermieri, pentru agricultori, pentru că ei trebuie să se asigure că există suficiente alimente pentru Europa. Însă acest lucru se poate face decât având în considerare toate dimensiunile pe care le presupune agricultura. Nu putem să ne atingem obiectivele decât dacă uh, colaborăm și cu alte organisme internaționale. Nu putem rezolva problema prețurilor la alimente și a venitorilor agricultorilor atunci când avem de-a face cu speculă în domeniul materiilor prime, pentru că Asta este motivul, până la urmă, a creșterilor majore și va trebui să intervenim și pe lanțul alimentar și să vedem uh, care este relația cu mari distributori. Dacă ne uităm la creșterile de prețuri, constatăm că e vorba de o creștere de circa 50%, responsabili fiind uh, distribuitorii. Eu cred că nu a venit decât cu uh, soluții cu, jum- cu jumătate de inimă. Și nu considerați că din cauza acestei abordări limitate, până la urmă, riscăm să nu mai avem soluții deloc? Michel Danten are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să mulțumesc uh, experților. Aș dori să fac trei observații și să fac să, să pun trei întrebări. Când se vorbește despre politica alimentară comună, se vorbește și despre resurse alimentare. Când e vorba de politică agricolă comună, vorbim de produse și de materii prime. În primul rând, suntem aici uh, și știm că obiectivul principal al politicii agricole comune e să garanteze hrana pentru cele 500 de milioane de locuitori care trăiesc pe teritoriul Uniunii Europene. O a doua remarcă, o fac pentru că n-a făcut-o nimeni, cererea alimentară crește cu 3% anual și e vorba de o piață în uh, depresiune. Și 90% din produsele agricole sunt comercializate în spațiul geografic în care au fost uh, produse. Și aici ajung la cele trei întrebări. Uh, din ultima mea remarcă, putem trage concluzia, așa cum pretind sau prevăd sau solicită unii. Ar trebui să avem o politică dublă care să facă diferența între produs comercializat în zona uh, respectivă și produs comercializat în afara zonei respective. O a doua întrebare, din punctul de, dumneavoastră de vedere, cine ar trebui să gestioneze rezervele, uh, cine și cum ar putea să fie ele plătite și o ultimă întrebare, domnule reprezentant ARC 2010, ați spus că, că atunci când cresc prețurile, ar trebui să putem să creștem și producția. Iar când prețurile scad, să scădem producția. În agricultură e nevoie cam de 9 luni, câteodată un an până la 3 ani, pentru a Uh, folosi un instrument de producție, cum intenționați sau cum putem să punem în aplicare soluțiile dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Egnu. Două minute. Experții sunt de acord că ne vom afla într-o situație peste un an în care, dacă nu există un mecanism de piață pentru a aborda uh, ouăle uh, la scară industrială din statele membre, atunci Uniunea Europeană se va confrunta cu un dezavantaj imens. Eh, ne vom asigura că producătorii europeni respectă regulile europene sau vor merge împotriva propriilor interese. Eh, având în vedere situația actuală, statele membre nu vor fi obligate să identifice produsul, produsul și un eh, ou neidentificat este un ou în mâna speculanților. Aceste ouă produse la scară industrială din statele membre care nu uh, respectă normele ar trebui să fie ștampilate și să știe toată lumea că așa este. Domnule președinte, îmi cer scuze, e singura ocazie care mi se acordă să pun o întrebare despre dezvoltarea rurală. Sper, sper că experții sunt de acord cu faptul că președinția maghiară uh, va ac- a acordat 400 de uh, mii de euro unui producător maghiar, Girotec, pentru a îmbunătăți normele pentru câini. Se pare însă că uzina respectivă nu a făcut nimic. Uh, contribuabilii britanici care finanțează <laughs> aceste proiecte sunt uh, nemulțumiți la fel ca și câinii maghiari. Domnul Sergio Gutierrez, ultimul care va pune întrebare pentru această sesiune. Mulțumesc, uh, mulțumesc, Paula. sunt de acord cu tot ce s-a spus înainte. Există într-adevăr o tendință care se conturează în ce privește reducerea producției, poate că această tendință nu a fost cea mai inspirată și poate că astfel am uh, contribuit la volatilitatea pentru agricultorii noștri. Și de aceea aș dori să îi rog pe experți să aprofundeze, aprofundeze această chestiune și să ne spună dacă consideră că plasele actuale sunt uh, suficiente și cum pot fi modificate dacă nu. S-a vorbit uh, despre raportul Jose Bove, despre venitul suficient, un raport foarte important pe care l-am discutat la Comisia noastră, la Parlamentul European, dar am mai fost și o dezbatere importantă în ce privește sectorul lactatelor în urma crizei. S-a propus măsuri pentru a uh, garanta venituri în acest domeniu. Aș dori să vă întreb, considerați că e posibil și e necesar ca aceste concluzii să fie extinse și la alte sectoare și ați fi dispuși să ne ajutați în acest sens, iar în ceea ce privește criza financiară din 2008, am uh, constatat că anumiți speculanți au trecut de la piața de valori la piața alimentelor și au adus și mai multă volatilitate, mai multă speculă și astfel au făcut ca prețul uh, la materii prime să crească. Domnul Sarkozy a propus recent să se lanseze o dezbatere, a propus uh, o reglementare chiar în cadrul G20 cu privire la piața uh, produselor agricole, alimentare, așa cum s-a procedat și pentru piețele financiare. Vi se pare bună această propunere? Care este mm, părerea dumneavoastră? care e o propunere foarte actuală. Mulțumesc! Am terminat cu lista întrebărilor și acum fiecare expert are câte două minute pentru a răspunde uh, la întrebări. Doamna Frier, aveți cuvântul timp de două minute. Mulțumesc! O să încerc să revin la întrebările numeroase care mi-au fost puse în ceea ce privește Uh, posibilitatea ca politica comercială să fie inclusă în PAC, noi, industria agroalimentară, considerăm încă o dată că toate politicile acestea sunt interconectate și răspunsul meu ar fi yes, yes mă scuzați, da, dar m-aș referi și la alte aspecte, uh, economie, societate, cercetare, educație și așa mai departe. În ceea ce privește ponderea uh, pe care uh, o au actorii din lanțul de producție și mai ales uh, poziția supermarketurilor și nevoia de transparență. Eu am discutat cu părțile interesate și am, chiar am făcut o, o anchetă în rândul membrilor noștri și în ciuda termenului scurt uh, am primit 600 de răspunsuri și, practic, au fost întrebați cei din industria agroalimentară dacă consideră că există practici comerciale injuste, neechitabile, incorrecte. Considerăm că o astfel de inițiativă poate să ducă la creșterea transparenței și a încrederii în lanțul de producție și aprovizionare dar este clar că aceste sugestii care s-au desprins vor fi evaluate și din de vedere al impactului lor juridic. Este foarte clar că acest studiu, aceste sugestii vor fi uh, prezentate și pe o platformă de profil uh, europeană. Veți fi la curent și dumneavoastră. Acum, în ceea ce privește importurile de hrană și standardele europene, este o întrebare grea și aș spune așa că în principiu și din uh, pură echitate aș zice că da, însă trebuie să vedem ce povară uh, poate să uh, atârne pe umerii um, celor din uh, industrie și se întâmplă acest lucru în Europa, însă bineînțeles că și în afara Europei trebuie să existe asemenea standarde. Urmează domnul Bruni două minute, spune președintele. Domnul Bruni, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cel mai des s-a pus întrebarea legată de importuri și politica comercială. Eu am uh, făcut aluzie la Mercosur, dar toate politicile uh, comerciale sunt vizate. Pentru noi, COGECA, răspunsul este simplu. Instituțiile europene uh, trebuie să să aibă curajul să spună ce este de spus și anume că agricultura nu poate să plătească oarele sparte pentru toată lumea. Am văzut ce s-a întâmplat în agricultură în ultimii ani. Și una dintre soluții ar fi următoarea, ca importurile de hrană în Europa uh, să răspundă acelor caracteristici de trasabilitate, de mediu, de norme ca și cele europene, altfel se nu poate să intre pe teritoriul european. Dacă nu vom fi mai riguroși, în viitor nu vom mai putea să mai asigurăm protecția fermierilor noștri. Și FAO a uh, preconizat că până în 2015 vom avea nevoie de o creștere a producției de hrană cu mai mult de 70%. Deci vedeți că nu e vorba numai de o cantitate, o creștere a cantității, ci și de o nevoie suplimentară de standarde de calitate și, sincer să fiu, cred că fermierii europeni sunt deja la cele mai înalte standarde posibile. Deci, trebuie să fim atenți și să uh, Uh, îndreptăm uh, dezbaterea în atenția tuturor instituțiilor ca aceste lucruri să revină din nou și neîncetat pe agenda uh, de lucru a tuturor instituțiilor europene. Este clar că sectorul primar, deci agricultura, sprijină celelalte sectoare. Deci este clar că agricultura trebuie să revină în centrul atenției. Bineînțeles că aceasta trebuie făcută asumându-ne responsabilitatea. Doamna Savini, două minute. Da, ați vorbit despre volatilitatea prețurilor, veniturile fermierilor. Cred că s-a mers prea mult, prea departe cu liberalizarea piețelor și astăzi devine clar pentru din ce în ce mai multă lume, inclusiv pentru oamenii politici, că trebuie să se găsească soluții cum și unde se va întâmpla. Este clar că în cadrul G20 se discută deja aceste eventuale soluții. Dar este clar că avem uh, uh, posibilități de reflexie care emană de la, de, de la comisie și așa mai departe. Oricum, este clar că în ce privește PAC nu putem să acceptăm că se acorde un loc așa de minor reglementării piețelor. Deci, în acest prim pilon trebuie să revenim la uh, acest subiect, să punem accentul pe el, astfel încât uh, să nu ne trezim că avem un buget care în ce privește reglementarea piețelor ar fi undeva pe la 3-4% din, din buget, ceea ce ar fi într-adevăr insuficient. Iată lucruri care trebuie menționate și integrate în politica agricolă comună, însă să nu le punem la pilonul 2, uh, așa cum e cazul pentru asigurări, care n au ce să caute acolo, așa ca paranteză, și pentru aceasta este foarte important ca Comisia să poată să reacționeze. Nu știm încă cum, vom vedea, în sfârșit, pentru a putea, în general, instituțiile publice, puterile publice să poată să reacționeze public și să lucreze pentru uh, sporirea transparenței în lanțul de producție și aprovizionare. În ceea ce privește organizațiile de producători, ar fi bine să întâmple acest lucru, însă vreau să vă spun că aceste grupări de producători, oricât de bine ar fi organizate, toți ar putea să se izbească de niște uh, entități mult mai mari, uh, foarte bine organizate și deci este clar că e nevoie de sprijinul autorităților publice și a Comisiei. Mulțumesc, urmează domnul Span. Span. Mulțumesc, domnule președinte. Da, globalizarea, liberalizarea s-au exagerat uh, Poate nu din cauza faptului că avem anumite melancolii vis-a-vis -vis de ce frumoasă era lumea <clears throat> mai de mult, însă datorită faptului că anumiți experți uh, vin cu niște idei și uh, impun niște instrumente care se care nu au fost uh, testate în prealabil. Eu uh, sunt însă pentru crearea de uh, depozite. Ieri s-a vorbit de lapte, mâine se va vorbi de carnea de porc și uh, apoi are loc și o criză imobiliară, după care noi uh, spunem că nu o să ne continuăm cotele de lapte, fără să existe un instrument cantitativ de dirijare a cantităților. Și dacă e să comparăm prețuri, dacă mă duc la toaletă pe uh, la, într-un spațiu de servicii pe autostradă plătesc de două ori mai mult decât un producător uh, primește pentru un litru de lapte. Însă trebuie spus că producem lucruri bune pe care vrem să le producem în continuare, nu vrem să ne distrugem mediul înconjurător, ci să ne îmbunătățim uh, uh condițiile. Cu toate acestea, condițiile uh, cadru se modifică în așa măsură încât anul trecut am pierdut 18% uh, din producătorii <clears throat> noștri de lapte. Și dacă mă uit acum la situația în Bulgaria și în România, aceasta este uh, că și mai uh, proastă. Nu vreau să modificăm cu heirupul lucrurile, trebuie să ne adaptăm pe termen lung. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc. Domnule Span, are acum cuvântul Corrado Pirțio Biroli. Mulțumesc. Mary a spus de, de ce Comisia procedează în așa, așa cum procedează cu Mercosurul. Eu spun că așa e politica. Originea, la origine se află niște promisiuni la nivel înalt, evaluarea de impact este complet insuficientă. Ce e de făcut? Eu cred că prioritatea ar trebui să fie OMC, pentru că acordurile bilaterale uh, de liber schimb sunt, uh, creează confuzie. Am <clears throat> participat și la un seminar pe tema asta la Parlamentul European, care uh, la care însă nu au participat suficienți deputați, din păcate. În ceea ce privește transparența lanțului alimentar, eu consider că acesta este prea lung și prea mulți uh, se alimentează din acest lanț. Eu cred că politica în domeniul concurenței nu este uh, în măsură, în momentul de față, să impună această transparență. Volatilitatea. Bursele de mărfuri se leagă din ce în ce mai mult de piețele financiare care sunt volatile. Nu ne putem întoarce uh, din drum în ceea ce privește liberalizarea și sigur putem impune <clears throat> standarde de calitate și standarde ecologice, însă nu putem să impunem uh, din motive de teritori, teritorialitate și de acorduri internaționale aceste standarde și altundeva. De aceea trebuie să procedăm inteligent. Când cu Mercosurul avem un caz clasic în care știm că se vor importa mult mai multe produse alimentare și că acolo se va distruge faună și uh, floră. Și în ceea ce privește instrumentele de gestiune, intervențiile au dispărut, subvențiile la export au dispărut, s-au propus sau se vor propune uh, noi instrumente și cred că acestea sunt bune. Mulțumesc, Corado. Încheie acum uh, răspunsurile domnule, domnul Dauer. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost surprins de uh, persoana care a spus că ar trebui să ne uităm și la ceilalți uh, factori de interese din uh, lanțul alimentar. Mă bucură faptul că uh, <clears throat> este în discuție și chestiunea întârzierii plăților contractuale. Nu s-a vorbit însă de pierderile alimentare, deșeurile alimentare, pentru că cam un sfert din alimente se aruncă. Și trebuie să ne uităm unde în lanțul alimentar se întâmplă acest lucru datorită practicilor uh, comerciale de pe acest lanț. De asemenea, trebuie să-l avem în vedere și pe consumator, pentru că în procesul de consultare inițiat de domnul Cioloș, oamenii au fost preocupați de calitatea alimentelor, de calitatea mediului de veniturile fermierilor. Însă toate acestea își găsesc exprimarea în modul în care consumatorii cumpără alimentele. Și dacă li se spune ce standarde sunt respectate de alimentele europene și de cele străine și, de exemplu, cât din prețul final ajunge și la producător, s-ar putea ca și consumatorii să cumpere altfel în beneficiul uh, fermierilor. <clears throat> Și de asemenea uh, ar trebui încurajată o relație directă între consumatori și fermieri. De asemenea și achizițiile publice practicate de autorități, unde se pot crea alte tendințe prin achiziționarea directă de la fermieri, creând astfel un model de bun comportament în lanțul alimentar. Mulțumesc, mulțumesc tuturor și trecem acum la ultima sesiune și anume dezvoltarea rurală. Încă o dată voi da citire la trei întrebări. Voi da apoi cuvântul experților pentru răspunsuri fără să se depășească cele trei minute. Reintervine domnul Bruni din partea COGECA. În primul rând, care ar putea fi cele mai bune modalități pentru a evolua la nivel național și comunitar obiectivele uh, următoarei programări pentru dezvoltarea rurală? Asta și din perspectiva simplificării administrative. În al doilea rând, care sunt uh, considerentele Uh, Comisiei în ceea ce privește plățile către zonele defavorizate. În al treilea rând, cum ar trebui întărită cooperarea între dezvoltarea rurală și celelalte politici ale Uniunii Europene, coeziune regională, cercetare, etc. Începem de data asta cu domnul Dauer. Aveți cuvântul 3 minute. Thank you, Chairman. Rural areas... Mulțumesc, domnule președinte. Zonele rurale adăpostesc 135 de milioane de persoane, mai bine de un sfert din uh, populația europeană și această, aceasta, există foarte multe diferențe la nivelul vitalității sociale și economice între aceste regiuni. Unele sunt puternice, dar uh, multe altele suferă de pe urme unor lacune foarte grave care, dacă nu sunt abordate, pot uh, angaja uh, cercul vicios al declinului. În ciuda Uh, patrimoniului cultural, care este foarte important pentru Europa. Și de aceea noi la ARC solicităm o renaștere rurală prin intermediul celui de-al doilea pilon al PAC, bineînțeles, dar și cu legături strânse cu alte fonduri europene. Acum suntem întrebați cum ar trebui să stabilim priorități pentru următoarele programe în domeniul dezvoltării rurale. Din punctul nostru de vedere, răspunsul se află în legătura eficientă între coeziunea uh, socială, rurală, economică uh, și uh, fondul pentru dezvoltare rurală. Anul trecut, uh, comisarii Ciolo, Damanaki și Andor i-au scris o scrisoare domnului președinte Barroso, uh, propunând o nouă abordare pentru noi perio- noua perioadă de finanțare care să includă un cadru strategic comun pentru aceste fonduri. Noi sprijinim această idee. Dacă se consideră că uh, e important să punem accentul pe nivelul național și regional, atunci ar trebui să investim uh, foarte multe uh, fonduri la aceste niveluri și să simplificăm procedurile. Deci noi solicităm la nivel european un cadru strategic comun pentru cele cinci fonduri pe care le-am menționat înainte regulamentele pentru aceste cinci fonduri ar trebui să fie total armonizate și să solicite ca statele membre sau regiunile să vină cu propriile cadre strategice care să reflecte uh, obiectivele cadrului comun european. Și fondurile de rura, dezvoltare rurală și de pescuit ar trebui să financeze anumite parteneriate la nivel regional pentru ca sectoarele civil și public și privat să fie uh, puse în comun cu obiectivul de a pune în aplicare aceste strategii teritoriale. Și folosind uh, surse de finanțare din uh, toate fondurile europene care s-ar putea baza pe experiența lider și ar putea merge chiar mai departe. Apoi avem nevoie de un program de uh, cercetare aplicată, dezvoltare și inovare în legătură directă cu o tranziție de paradigmă înspre, uh, dinspre agricultură înspre această renaștere uh, rurală. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Pirțo Biroli, 3 minute. Pe această temă va fi, voi fi succint, va fi greu pentru un italian, dar totuși voi încerca să vorbesc mai puțin. În legătură cu prima întrebare, procedurile actuale sunt mult prea complicate pentru autorități și multe din procedurile de aplicație sunt mult prea complexe și pentru uh, persoanele care fac solicitarea și de aceea eforturile de simplificare în acest domeniu sunt foarte importante. Totuși trebuie să recunoaștem că măsurile pentru plafoane trebuie să existe și trebuie să existe măsuri pentru a evalua felul în care obiectivele sunt atinse și modul cel mai bun uh, de a proceda ar trebui să fie răspândit în Europeană. Uniunea Europeană nu a sprijinit uh, această metodă de sus în jos, care să reducă uh, finanțarea pe perioada 2007-2013. Și de aceea noi sprijinim această tranziție în care considerăm că obiectivele strategice la nivel european să fie convenite și apoi să solicităm statelor membre să definească felul în care aceste obiective se transpun în uh, practică, ținând cont de specificitățile lor și apoi la uh, fața locului să îi uh, lăsăm pe fermieri cum să folosească experiențele, expertiza locală pentru a atinge aceste obiective. În acest proces trebuie să ne dăm seama că măsurile voluntare s-ar putea să nu fie uh, necesar de aplicat dacă pentru fermier nu e rentabil. Și e important acest lucru uh, pentru că dezvoltarea rurală nu va continua dacă fermierii nu vor trage beneficii, atunci nu vor face dezvoltare rurală. Nu putem uh, acționa doar prin regulamente, prin texte legislative, pentru că uh, se, sunt costuri la mijloc. Deci, întrebarea e dacă dezvoltarea rurală va fi aplicată sau nu. Deci trebuie să combinăm reglementările cu stimulente, stimulentele și astfel fermierii vor deveni actori foarte importanți. Mulțumim, Corado! Doamna Savini, trei minute. Mulțumesc. Pentru a răspunde la ultima întrebare, această legătură între fonduri, ni se pare și nouă foarte important să existe o coerență între obiective și se poate rezolva acest lucru la nivelul teritoriilor, să avem o adevărată eficiență și o sinergie a cheltuirii fondurilor. De asemenea, considerăm că e important să avem o abordare pe teritoriu în care uh, diversi actori să discute mizele cele mai importante la nivelul colectivităților teritoriale, al autorităților locale, agricultorilor, dar și uh, persoanele care se ocupă de protecția mediului și așa mai departe, pentru a ajunge la această acțiune în comun, înțeleasă de toți și care să facă față provocărilor propuse. Care ar fi aceste provocări? în mod general am enunțat. În primul rând ne-am dorit o agricultură mai localizată, o agricultură de proximitate, o agricultură de calitate care să facă față provocărilor actuale. Deci trebuie să punem accentul pe calitate și în acest sens trebuie să punem accentul pe pregătire, pe inovare, pe cercetarea unor și pe, pe, pe uh, identificarea unor moduri de producție mai ecologice și încă o dată de formare, de pregătire. Apoi e foarte important să încurajăm calitatea și să vedem care este legătura între calitatea alimentară și sănătate. Într-o astfel de abordare teritorială am putea veni cu răspunsuri la nevoile partenerilor, școli, de exemplu, licee, um, restaurante, uh, uh, cantine, uh, măsuri care au un impact important asupra sănătății tinerilor, dar și asupra agricultorilor care își pot adapta producția la aceste piețe locale. De asemenea, considerăm că trebuie să favorizăm o legătură între mediul urban și mediul rural pentru a evita această uh, ruptură între uh, zonele rurale și orașe. Constatăm că orașele înțeleg tot mai greu ce se întâmplă la țară și astfel am avea un impact și asupra unei un, mai bune înțelegeri a ce se întâmplă în lanțul alimentar, prețurile practicate și așa mai departe. În anumite cazuri, în anumite situații, această agricultură de proximitatea ar putea duce la recucerirea unor piețe locale în anumite state, state membre, 60, uh, până la 60% din produsele din supermarketuri provin din import din alte state membre. Și pentru producătorii locali, una dintre mizele cele mai importante va fi accesul pe piața locală prin intermediul unor lanțuri clasice care însă să fie adaptate producătorilor din aceste zone. Iată care sunt uh, provocările principale, pentru că, din punctul nostru de vedere, trebuie ca viitoarea PAC să fie adaptată unui număr mare de producători, dar și nevoilor consumatorilor și cetățenilor. Mulțumim. Președintele COPA, domnul Walsh. Trei minute. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce privește prioritățile și uh, evaluarea, noi sprijinim abordarea comisiei cu uh, acele echipe de îndrumare și sprijinim împărțirea pe inovare, schimbări climatice și mediu, bineînțeles. Este clar că uh, o astfel de abordare ar duce la propășirea pieței este nevoie deci de sporirea competitivității pentru fermieri, dar uh, nevoile sunt diferite de la o regiune la alta. Sunt unele regiuni unde aceste aspecte sunt mai puțin importante. Este clar că specificitățile trebuie să fie luate în calcul, însă e nevoie de o strategie globală care să se aplice peste tot în toate statele membre. În ceea ce privește abordarea Uh, mai localizată, înțelegem acest lucru și dorim un tratament egal al fermierilor. Dar ce înseamnă acest lucru? cât putem să prevedem dacă este vorba de a controla cumva o pastele care dorește să-și depună ouăle într-o ogradă și nu în cealaltă. Există niște limite. Iar în ceea ce privește plățile pentru zonele mai puțin defavorizate, ne dorim ca acestea să rămână în cadrul celui de-al doilea pilon și sunt foarte îngrijorat de modul în care abordează Comisia acele constrângeri uh, naturale specifice. Iar în ceea ce privește pilonul 1, aș dori să știu cum se vor finanța acțiunile menționate, pentru că, având în vedere uh, activitățile transfrontaliere, există niște uh, sume acordate pe hectar și trebuie să fim atenți la cum se vor modula lucrurile. Considerăm de asemenea că este foarte important să existe o coerență între PAC și dezvoltarea rurală și impactul asupra teritoriilor. Este clar că acest, există politici care se uh, îmbină cu cea agricolă, coeziune, cercetare regională și așa mai departe și este clar că se pot aduce contribuții utile din partea agriculturii la dezvoltarea rurală, să nu uităm nici pădurile. Uh, Acceptăm și salutăm uh, accentul pe inovare care ne permite să răspundem la <clears throat> provocări și, să, și se permite uh, fermierilor deci să răspundă acestor provocări, inclusiv în ceea ce privește protecția mediului și schimbările climatice. Și aceasta fără a sacrifica competitivitatea noastră. Suntem mulțumiți că Comisia pune accent pe programe de cercetare în acest sens. Toate politicile trebuie să se asigure că această cercetare este desfășurată, dar și este mai mult decât atât în slujba, este pusă în slujba țăranilor, a fermierilor, pentru a nu uita ecocondiționalitatea. Și vreau să vă spun că dacă țăranii, agricultorii nu ar lucra, nu ar trăi în zonele rurale, vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, domnule Oaj. Urmează domnul Șpan, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Da? Noi pledăm pentru o politică puternică, bazată pe doi piloni în ceea ce privește dezvoltarea rurală. Noi credem că acest lucru trebuie făcut în cadrul uh, politicilor de dezvoltare a celorlalte regiuni care în mare uh, parte se concentrează prea mult pe metropole și pe crearea de legături între aceste uh, metropole și deseori zonele rurale sunt privite doar ca un fel de uh, impediment în crearea acestor legături. Trebuie așadar ca aceste politici să fie aliniate pentru că trebuie să țină totuși cont de faptul că în zonele rurale trăiesc în continuare uh, Uh, cei mai mulți oameni din Uniunea Europeană. Deci avem nevoie de o, puter, de o politică puternică și serviciile Comisiei ar trebui să se reunească pentru a apela însă în elaborarea unei noi viziuni și la o evaluare de impact. Acesta ni s-ar părea foarte util decât uh, includerea într-un singur instrument de dezvoltare regională și structurală, pentru că noi din zonele rurale ar fi, am fi primii care am avea de pierdut. De aceea pledăm împotriva unui astfel de abordări. Apoi susțin cele spuse domnul președinte Walsh în ceea ce privește cercetarea, da, avem nevoie, avem nevoie de investiții aici, trebuie să fim în măsură de asemenea să și folosim uh, rezultatele pozitive obținute din politica rurală și aceasta trebuie să fie mai bine uh, aliniată cu ceea ce facem în cercetare. Pentru că cercetarea poate să plece de la uh, multe rezultate bune care se obțin deja în anumite părți ale Europei și uh, să vadă cum anume se poate transfera la scară mai mare. Un lucru însă este cert, de asemenea, faptul că agricultura trebuie susținută din pilonul 1 va trebui văzut pe baza a căror criterii, însă un al doilea uh, pilon uh, de asemenea trebuie susținut, uh, care să se concentreze de asemenea asupra agriculturii și să nu piardă teren în fața altor domenii, de asemenea și ocuparea și cercetarea trebuie să se regăsească aici. Mulțumesc! Avem ultima, ultima serie de intervenții. Șapte înscriși pe lista de vorbitori, două minute fiecare. A, mă scuzați, am uitat. Mă scuzați, doamna Friuen, aveți cuvântul, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, o să încerc să fiu succintă. Pe de o parte, politica de dezvoltare rurală conține măsuri interesante și, de exemplu, măsuri pentru sporirea competitivității și a caracterului durabil al lanțului agroalimentar, dar măsurile mai trebuie consolidate, este clar. Pe de altă parte, lărgirea măsurilor de dezvoltare rurală și cofinanțare Uh, de către state ar putea să ducă la un fel de renaționalizare a procesului și să lovească în jocul pieței. Nu suntem de acord. Apoi, al doilea pilon conclude, conține măsuri valoroase pentru uh, măsurile scontate, de exemplu, investiții și modernizare în, a tehnologiilor, uh, a know-how-ului, uh, inovare, participarea în scheme de calitate, toate aceste măsuri sunt, după părerea noastră, unele bune și valoroase. De asemenea, suntem încântați să vedem că Comisia este ambițioasă în ceea ce privește gestionarea politicii rurale printr-o abordare strategică, propunându-și uh, ținte și obiective și nu neapărat măsuri. Este o abordare bună, după părerea noastră. În ceea ce privește întărirea cooperării între dezvoltare rurală și celelalte politici UE, am mai spus acest lucru, comisarul Cioloș ne-a spus cum lucrează cu ceilalți comisari vizați, deci comisarul pentru cercetare, pentru a spori uh, compatibilitatea între politica de cercetare și cea de agricultură. Cred că trebuie să se meargă încă și mai departe, ar trebui să lucreze mai strâns și cu comisarul Dali de la uh, și apoi și comisarul de Gucht de la Sănătate și Protecția Mediului și apoi, bineînțeles, și cel de la uh, uh protecția consumatorului și de la protecția mediului, pentru că este clar că ne trebuie o abordare integrată. Astăzi, politica agricolă comună trebuie să aibă un obiectiv principal și anume asigurarea hranei în Europa. PAC are aici un rol de jucat și mă refer la inovație, deci trebuie, cum am spus, o coerență sporită între cercetare și agricultură. Asta ar fi o bună cale de urmat. Mulțumesc foarte mult și mă scuzi încă o dată, spune președintele. Acum începem ultimul uh, um, ultima rundă de uh, intervenții. Mulțumesc foarte mult, doamna Paulsen. O să încep cu sfârșitul. Când vorbim despre zonele rurale, este clar că acestea au nevoie de sprijin Trebuie, de asemenea, să existe și investiții aici și cred că o cooperare între fondurile structurale, fondurile de coeziune și, și al doilea pilon ar fi binevenită, mai ales când vine vorba de acel capital risc care trebuie să vizeze și activitățile agricole și sprijinul pentru politica rurală. Am o întrebare. Eu uh, locuiesc într-o comună care e mai mare decât Luxemburgul. Noi avem 10.000 de locuitori și nu avem la dispoziție pe an decât 100 de zile în care putem să cultivăm și pe o rază și cu uh, facilități foarte uh, reduse de prelucrare a laptelui, de exemplu, adică foarte îndepărtate geografic. Deci sunt constrângeri. Există aceste zone mai puțin favorizate. Se aplică oare acest adjectiv și fermelor mici? Cred că cel mai important este să sprijinim crearea unor piețe locale, regionale adică piețe cu infrastructură, cu o infrastructură, o logistică. Nu este suficient să ajutăm fiecare exploatație în parte. Trebuie să ne asigurăm că există infrastructuri care să permită dezvoltarea tuturora. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei Costinger. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Austria, dintr-un land care se caracterizează printr-o structură uh, de gospodării mică. Noi am reușit prin uh, măsuri specifice să menținem această structură și în zonele defavorizate și în cele de munte, și să creștem ponderea agriculturii ecologice la peste 30%. Considerați că actuala propunere a Comisiei este de natură să uh, satisfacă și cerințele unor astfel de zone și că există și flexibilitatea necesară din perspectiva subsidiarității. Cum considerați că ar trebui să venim cu un răspuns la problema majoră a îmbătrânirii populației în zonele rurale. Ce credeți că putem face pentru a contracara acest fenomen? Ce răspuns există și pentru acele state care, uh, vis-a-vis -vis de pilonul 2, sunt uh, sceptice din cauza cofinanțării? Cum credeți că ar trebui făcute aceste uh, scheme de finanțare în mod treptat pentru ca toată lumea să aibă acces. Eu cred că ar trebui să susținem o agricultură eficientă, dar în același timp să menținem în viață regiunile care altfel ar fi uh, poate condamnate la moarte. Are acum cuvântul domnul Ceaba Șandor Tabarti. Grație, prezidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, cred că avem o problemă cu armonizarea dezvoltării regionale și politica agricolă comună. Atunci când uh, Ungaria a intrat în Uniunea Europeană, de fapt acest lucru s-a întâmplat acum șase ani, au trecut niște ani, deci, dar problema persistă în state membre, cum ar fi Malta, Cipru, Slovenia, Republica Cehă, deci noi state membre. Și problema este că în zonele rurale care sunt substanțiale în aceste țări, șomajul este foarte mare de asemenea. Nu există infrastructuri și s-a menționat acest lucru de mai multe ori. E o problemă legată de lipsa drumurilor. Deci nu avem suficiente infrastructuri rurale, uh, epurarea apei, uh, canalizarea și așa mai departe. Lucruri deci care lipsesc uh, Începând cu 2014, vom avea nevoie de o politică agricolă comună care să țină cont de specificul și nevoile țărilor membre. Vă rog și mi-aș dori să răspundem la aceste întrebări legate de nevoia de sisteme uh, mai prietenoase cu mediul și care să respecte mai bine echilibrul solului. Ei bine, acestea au nevoie de investiții uh, legate de utilaje și de noi, să zicem, soiuri de plante. Așa că specificul statelor membre trebuie să fie luat în calcul când vine vorba de dezvoltarea rurală, pentru că pot să vă dau exemplul uh, unei țări cum e Portugalia. Uh, care și are probleme, nu numai Ungaria și alte state membre. Deci, încă o dată, o dezvoltare rurală țintită. Foarte important acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Ja. Es ist ja wieder schade, dass wir wenig über da, e păcat că vorbim acum foarte mult uh, doar de primul pilon și nu și de cel de-al doilea, pentru că aici avem o marjă de manevră mult mai mare. Însă trebuie să fim critici și aici, pentru că în pachetul care privea promovarea agriculturii anul uh, trecut s-au făcut uh, erori în loc să se creeze locuri de muncă, s-a dus la desfințarea acestora prin susținerea firmelor mari. De aceea trebuie să vedem uh, ce trebuie să fie în centrul atenției uh, aici. Eu consider că e vorba de rețele uh, locale și regionale care trebuie susținute. Pentru că aici se pot crea și locuri de muncă. Întrebarea mea arhitectura de piloni așa cum este ar trebui să rămână așa, pentru că dacă vom avea de-a face cu o ecologizare a primului pilon, se pune întrebarea cum vom proceda cu al doilea pilon. Apoi, mă întreb dacă programele de inovare nu ar trebui să fie pusă mai mult în centrul atenției ca prioritate. Și apoi a treia chestiune, cofinanțarea, pentru că nu ne putem permite ca anumite programe care pot fi foarte bune să nu fie utilizate datorită lipsei cofinanțării în anumite state. Pentru că aceste măsuri uh, vizează foarte mulți uh, beneficiari. Mulțumesc, uh, domnule Hoisling. Are acum cuvântul doamna Brita Reimers. Mulțumesc. Criza financiară și economică a lăsat urme în toate statele și a influențat în mod major deciziile viitoare nu face excepție nici PAC aici. Cofinanțarea din pilonul 2 amenință să ducă la un criteriu de excluziune pentru utilizarea fondurilor europene. De aceea cred că aici trebuie făcute modificări. Cum puteți dumneavoastră, dumneavoastră toți, să vă imaginați o altă alternativă pentru această cofinanțare? Mulțumesc! Tak, Brita! Eh, bra att du håller tiden för annars kommer någon att stänga av. Wojciech, Mikael och jag klarar inte... A fost o problemă tehnică, Mikael. Efternamnet... Eh, Îmi cer scuze. Nu reușesc să eh, vă spun corect numele de familie, vă spun doar pe numele mic, vă rog să mă scuzați. Domnul Lenișca. Mulțumesc, uh, domnule președinte. E vorba de programele de dezvoltare rurală și aș dori să vă rog să observați, sper că sunt în stare să dezvolt acest lucru. Programele de dezvoltare rurală duc la o concentrație a producției, la modificări tehnologice și la introducerea ultimilor tehnologii, atât în uh, zona producției, dar să nu uităm că se cheltuie foarte uh, mulți bani și pe transformarea produselor. Ceea ce înseamnă că programele de dezvoltare rurală, în multe state, cel puțin în Polonia, înseamnă că avem mai puține firme, uh, ferme producătoare decât în urmă cu câțiva ani. Ceea ce înseamnă că trebuie să vedem care sunt obiectivele pe care dorim să le atingem. Pentru că, pe de o parte, ne plângem astăzi că avem tot mai puțini agricultori, sunt uh, tot mai puține locuri de muncă în acest domeniu, dar, pe de altă parte, fiecare euro cheltuit din programul de dezvoltare rurală sau fiecare acțiune, inclusiv în domeniul protecției mediului, contribuie la faptul că vor exista tot mai puține locuri de muncă în acest domeniu al agriculturii și nu cred că ar trebui să existe niciun fel de îndoială în acest domeniu. Putem calcula acest lucru prin orice măsură și acțiune, chiar dacă, de exemplu, investim în uh, uh în uh, Uh, dezvoltarea rurală pentru reforestare, pentru repădurire, uh, înseamnă că pierdem teren pentru uh, agricultură. Deci nu ar mai trebui să ne plângem de faptul că tot mai puține persoane lucrează în domeniul agriculturii programele de dezvoltare rurală, s-a spus astăzi, ar trebui să contribuie la cercetare și la introducerea acestor noi tehnologii în domeniul agriculturii. Programele de dezvoltare rurală ar trebui și să sprijine măsuri sociale. Uh, sociale. Și aici avem uh, mult uh, loc de mai bine. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Ultimul vorbitor, doamna Ulrich Rodust. Landwirtschaft und ländliche Räume. Mulțumesc, domnule președinte. Agricultura și zonele rurale sunt strâns legate, de aceea pentru zonele rurale obiectivul este în continuare o politică integrată în domeniul agricol și a dezvoltării. Provocările cu care ne confruntăm sunt evoluția democratică, demografică, îmi cer scuze, biodiversitatea, schimbările climatice, biodiversitatea. Întrebarea mea, ce aveți în vedere pentru a contracara evoluția democratică? demografică și îmbătrânirea populației, pentru că avem nevoie de uh, oameni în continuare în agricultură. Cum putem să-i readucem în zonele rurale? <clears throat> S-a discutat uh, mult despre biodiversitate, schimbări climatice, etc. Ce valoare, ce prioritate ar trebui să aibă aceste domeniu în viitoarea PAC și de unde să se financeze? Și ultimă întrebare. Dacă ne dorim o zonă rurală puternică, sunteți dispuși să transferați bani din pilonul 1 în pilonul 2? Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc tuturor. Acum, înainte de a da cuvântul pe final domnului Albert Des, rog uh, pe toți experții să intervină. Nu trebuie, dar dacă cineva dorește, poate interveni pentru un minut. Minutul. Uh, mulțumesc, domnule președinte o observație în legătură cu rolul dezvoltării rurale. Aș dori să spun că dacă fermierii nu uh, își câștigă traiul decent în zonele rurale, nimeni nu va uh, lua uh, cineva bani din pilonul 2, pentru că nu va mai fi nimeni în zonele rurale. Deci, pentru mine, transferul din pilonul 1 în pilonul 2 e inutil dacă nu atragem fermierii. Apoi, trebuie să ne asigurăm că fermierii își văd viața uh, din perspectiva viitorului în agricultură, respectiv că pot trăi decent și că pot uh, să-și crească copiii, să îi educe și așa mai departe. E foarte important. Vrem să avem un uh, pilon 1 puternic, da, e foarte bine, dar prin măsurile de dezvoltare rurală s-au făcut multe și în pilonul 2. Dar așa cum am spus, dacă fermierii nu fac profit și dacă nu pot trăi, supraviețui în, acest, în, acest, în aceste teritorii, atunci nu va mai exista nimeni la țară și ne vom confrunta cu probleme majore. Aș menține structura pe pilon și uh, după aceea să vedem ce să mai facem. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Pirțo Biroli. Mulțumesc. În ce privește zonele mai puțin favorizate, cred că uh, Comisia ar trebui să uh, revizuiască tabelul uh, de vot. Este mult prea complicat, ar trebui să avem un uh, sistem de sprijin rațional și nu ar trebui să le numim zone mai puțin favorizate, ci uh, zone cu potențial mare. Ar trebui să alegem o formulare mai pozitivă pentru că trebuie să încurajăm oamenii. În ce privește cofinanțarea, trebuie să o aplicăm în mod flexibil, pentru că dacă nu vom pierde uh, estul Europei și astfel pierdem și al doilea pilon, pentru că nu va mai sprijini nimeni acest al doilea pilon. Deci trebuie să facem ceva acolo. În ce privește uh, infrastructura insuficientă, eu aș spune că fondurile regionale ar trebui să intervină și avem nevoie de servicii de consiliere pentru ambii piloni, pentru că altfel nu vom putea să uh, săvârșim această reformă. Și, în fine, despre cercetare, trebuie să reformăm uh, tehnologia de cercetare, pentru că, deocamdată, ne axăm doar pe porumb și pe biocarburanție. Absurd, pentru că nu asta este miza cea mai importantă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Savini! Mulțumesc. O să mă refer și eu la zonele mai puțin favorizate. E evident că această împărțire pe zone e o sursă de îngrijorare dacă nu beneficiază de o finanțare suficientă uh, trebuie să ne asigurăm că nu schimbăm zonele, ci să extindem zonele favorizate la toate zonele care suferă de pe urma unui handicap. În ce privește uh, separarea pe doi piloni, ea mi se pare artificială, dar cel puțin fermierii o înțeleg. În orice caz, e foarte important să nu existe contradicții între obiectivele din uh, pilonul 1 și pilonul 2 nu putem să concepem un uh, pilon 1 care uh, îi elimine pe agricultori și în pilonul 2 uh, o măsură care să îi încurajeze să uh, practice agricultura. Deci trebuie să fim coerenți la nivelul obiectivelor. Deci, pentru noi e clar că obiectivul obiectivul final ar trebui să îi menținem, să îi convingem pe agricultori să rămână la țară. E uh, prioritatea principală. Mulțumesc, vă rog. Was... Domnul Dor, două observații. Îmi pare bine că s-a vorbit despre piețe locale și regionale. Trebuie să recunoaștem, într-adevăr, că nu e vorba numai de acea piață unică comună, ci de o gamă întreagă de piețe diferite și acolo se petrece mare parte din comerțul cu produse alimentare și ceea ce aduce și uh, o forță aparte dezvoltării rurale. Apoi, programul LIDER. Eu mă bazez mult pe parteneriatul subregional și următoarea fază este o versiune actualizată a LIDER. Uniunea Europeană a fost foarte mândră de ce s-a întâmplat cu programul LIDER, dar trebuie spus că acest program a fost folosit la potențialul maxim. Este nevoie de flexibilitate, de atragerea de fonduri diferite și de a avea încredere când vine vorba de puterile care sunt delegate la nivel local. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Dower, domnul doamna Freon. Mulțumesc foarte mult, foarte pe scurt, în ceea ce privește cei doi piloni. Noi, la industria agroalimentară, dorim menținerea ambilor piloni, pentru că, până la urmă, este vorba de caracterul durabil al agriculturii. Investițiile apoi în tehnologii agricole noi sunt absolut esențiale E vorba de educație, de training, de transfer de cunoștințe care vor fi absolut esențiale în viitor și vom vedea acest lucru în viitor. Deci, apoi, comunicarea Comisiei care spune că principalul rol al agriculturii este furnizarea de alimente. Pentru noi este important ca această uh, furnizarea de hrană pe plan european și uh, internațional să nu fie uh, descurajată de alte produse uh, și bunuri uh, în afară de cele agricole. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc tuturor uh, experților uh, care au participat, uh, mulțumesc tuturor vorbitorilor, tuturor colegilor și drag Albert Des, îți dau cu cuvântul pentru a trage concluziile pe ziua de astăzi. Paolo. Mulțumesc, uh, Paolo, mulțumesc experților pentru prezentări, pentru opinii. La fel, doresc să mulțumesc și colegilor care au adresat întrebări. Și sigur că doresc să-i mulțumesc și președintelui nostru, Paolo, pentru modul în care a condus reuniunea. vis a -vis de cele trei probleme enunțate, în ceea ce privește plățile directe, am reținut că un numitor comun este acela că trebuie să asigurăm siguranța alimentară pentru jumătate de miliard de oameni în Europa. La fel s-a subliniat și importanța locurilor de muncă în agricultură. Poate că a fost la un moment dat o neînțelegere uh, pentru că nu am uh, pledat niciodată împotriva lor în considerare și aspectelor sociale. O agricultură durabilă este un obiectiv uh, pe care îl vizăm și o redistribuire corect, echitabilă a fondurilor, însă nu mi-au parvenit niciun fel de propuneri clare și concrete în acest sens pe care le-aș fi salutat. Reducerea birocrației, alt numitor uh, comun, poate că vom reuși în sfârșit să punem în aplicare acest concept. Uh, fără renaționalizarea politicii agricole, aici suntem de acord, însă avem nevoie de un sistem pentru a aborda diferențele majore dintre statele membre și s-a mai spus de asemenea piețe locale și regionale sunt importante, ceea ce arată că nu se poate reglementa totul de la Bruxelles. Cred că trebuie ca statele membre să aibă în continuare competențe fără să se ajungă la renaționalizare. Apoi, producție alimentară și definiția, până la urmă, a fermierului activ este cel care produce un bun public sau produce alimente. Apoi, în ceea ce privește plafonul, plafonarea plăților directe va rămâne în continuare un punct contencios. Aici opiniile variază. Un alt aspect care m-ar fi <clears throat> interesat, uh, un răspuns uh, aici m-ar fi interesat, este repartizarea între fondurile destinate mediului dintre, cele, dintre cei doi piloni, pilonul 1 și 2. Pentru că aici mă confrunt cu cele mai mari dificultăți în raportul meu. Pentru a renunța oarecum la o cofinanțare din doi și un... avem nevoie de un model care să ne permită mai multă flexibilitate. Pentru că noi sistemele de control există deja în pilonul 2 și dacă o componentă de mediu poate fi introdusă aici fără cofinanțare pentru uh, agricultor, ar fi un lucru salutar. În ceea ce privește măsurile de piață, fluctuații de uh, prețuri, tema Mercosur, tocmai mi-a parvenit uh, statistica ca rezultat a votului din uh, Comisia Agri de azi dimineață, prin care se solicită Comisiei să uh, stagneze negocierile cu Mercosur, pentru că considerăm că acordurile trebuie încheiate la nivel de OMC și nu în mod bilateral. Și în rest, un lucru e clar, pot să elaborez cel mai frumos uh, raport pe care să-l votăm în Parlament, dacă ulterior astfel de negocieri vin să distrugă ceea ce ne propunem noi. Totul se transformă în uh, maculatură. În ceea ce privește volatilitatea prețurilor, eu nu mă pot gândi la niciun alt sistem decât acela prin care să depozităm anumite cantități de unt, de, de cereale. Pentru că dacă nu pot să intervin cu nimic, atunci când uh, crește prețul foarte mult, ce ne facem? Ce înseamnă 500 de mii uh, de tone de uh, cereale în Europa? Pentru că ar trebui să avem acest sistem de siguranță. Ca de pildă în momentul de față, unde avem o cantitate mult prea mare de carne de porc uh, pe piață, pentru că prin aceste depozitări Europa până la urmă câștigă, contribuabilul câștigă. Și astfel uh, putem să limităm enunțuri de genul plafonăm prețurile de aici până dincolo. Dar voi găsi o formulare adecvată în raportul meu. Aș dori de asemenea să mulțumesc tuturor celor care au spus că aceste ajutoare trebuie destinate uh, protejării uh, mediului, biodiversității, siguranței alimentare, etc. Și dacă astăzi vorbim de 1% uh, din buget, știm cu toții că există domenii în care se cheltuie mult mai mult. Și la ultimul punct, uh, zona rurală, obiective și priorități. S-a vorbit despre cadrul uh, strategic comun. Există idei în acest sens. Important este însă să se simplifice procedurile, astfel încât uh, să se ajungă într-adevăr la o dezvoltare rurală. Eu constat că la nivel local, multe măsuri uh, nu au dus la niciun uh, rezultat, multe măsuri finanțate din pilonul 2, ceea ce nu trebuie să se repete în viitor. Fondurile trebuie folosite în așa fel încât uh, zonele rurale să se dezvolte. Și aici va trebui să elaborăm niște principii clare. Și acum, dragă Paulo, vei spune același lucru ca după prezentarea comunicării din partea domnului Cioloș. Am auzit multe propuneri astăzi, însă diavolul se ascunde în detalii. Însă eu trebuie să lucrez și la detalii pentru că altfel nu vom avea un raport bun. Mă bucur că s-a spus aici de către experți că agricultura trebuie să capete o valență mai importantă și ținând cont de faptul că avem aici reprezentanți și ai comisiei, ă, trebuie să spun că sunt șocat că atunci când s-a făcut lista comisarilor, comisarul pentru agricultură a fost numit pe locul 27. Însă nu se poate ca valoarea acestui domeniu să fie evaluată în acest mod. Pe 9 februarie va trebui să dau la tradus raportul meu, până atunci trebuie să mă grăbesc, să vedem ce va ieși în final. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc Albert, mulțumesc tuturor. Vă readuc aminte că viitoarea reuniune a comisiei noastră va fi pe 1 februarie la orele 15. Vă mulțumesc uh, și dumneavoastră, domnilor și doamnelor experți și ne revedem cu ocazia viitoare.